cu todo Bună dimineața tuturor. Vom uh, începe lucrările pentru cea de-a doua parte a ședinței noastre. Mai întâi, uh, ca președinte, trebuie să vă informez uh, despre ceea ce am discutat ieri la ședința coordonatorilor. Ieri, la coordonatori, s-au luat hotărâri uh, cu privire la procedura pe care o vom folosi pentru a selecta sau a filtra, dacă doriți, uh, petițiile, astfel încât să ne ușurăm puțin munca. Cerusem serviciului juridic să ne furnizeze un aviz și am hotărât să urmăm uh, recomandările lor. Serviciul juridic ne-a spus că procedura pe care o folosim noi, bazată pe procedura DG IPOLS, nu este corectă, deoarece noi ar trebui să luăm o decizie la nivel politic cu privire la admisibilitate. Așa că ne-au uh, propus o alternativă. Alternativa presupune ca fiecare petiție să fie examinată pentru a vedea dacă ea este admisibilă sau nu. Deci am renunțat la diferența dintre conceptul de petiție și non-petiție. Și orice petiție care este înaintată Parlamentul European, în speță nouă, ar trebui să fie analizată de comisie, lucru care ar trebui să se petreacă lunar. Așadar, în fiecare lună veți găsi în ordinea de zi o listă cu noile petiții în legătură cu care trebuie să spunem dacă sunt admisibile sau nu. Deci, vom uh, atașa o listă apoi cu cele care vor fi declarate admisibile. Asta am spus uh, ieri la coordonator și am spus că vom uh, cere din nou avizul serviciului juridic pentru a ne asigura că această propunere este conformă cu tratatul și cu regulamentul intern de procedură al Parlamentului. Doamna Auken. Uh, da, mi se pare că sugestia aceasta este foarte bună. Putem spune de fapt că nici nu avem alte alternative. Practic, nu este o decizie politică. Trebuie doar să hotărâm dacă respectăm legea. Și dacă o respectăm, asta trebuie să zicem. Dacă Curtea Europeană de Justiție și Serviciul Juridic au avut această părere clară, pentru care le mulțumim, cred că și noi ar trebui să găsim o procedură rapidă cu care să putem lucra. Sigur că noi trebuie să fim mereu responsabili, dar putem găsi o procedură rapidă pentru toate cazurile acelea absurde pe care le dădeam ieri ca exemplu. Deci să nu lungim procedura, dar să o facem totuși pe o cale legală. Mulțumesc, domnule Auken. Tot ieri uh, am mai discutat uh, la coordonator despre dezastrul aerian de la Smolensk. Din nou am cerut uh, un aviz din partea serviciului juridic. Serviciul ne-a analizat uh, solicitarea cu atenție și uh, ne-a răspuns că ar trebui să declarăm petiția ca fiind admisibilă, repetând că doar un uh, for politic, noi, Comisia, putem să o declarăm admisibilă. Coordonatorii au analizat fondul petiției și au spus că ar trebui să fie declarată admisibilă. Am căzut de acord că la următoarea ședință a coordonatorilor să vedem dacă o vom include și pe ordinea de zi. În al treilea rând, am mai discutat despre procedura urgentă pentru examinarea petițiilor. Una se referă la petițiile primite în legătură cu acta și mai avem și um, o petiție referitoare la o propunere pentru construirea unui nou depozit de deșeuri în Lazio, Italia. Coordonatorii au discutat um, despre propunerile grupului de lucru din Spania. Este vorba despre drepturile de proprietate în uh, zonele de coastă din Spania s-a propus să transmitem o scrisoare ministrului spaniol de resort și așteptăm un răspuns din partea lor. De asemenea, s-a sugerat să organizăm o întâlnire cu autoritățile din Spania care se ocupă de aceste probleme. O să vă țin la curent. Vreau să vă mai informez că săptămâna trecută m-am întâlnit la Strasburg cu președintele Schulz. Am discutat acolo despre două chestiuni principale care sunt uh, importante atât pentru domnia sa cât și pentru noi, comisia aceasta. Și s-a referit la ele în discursul pe care l-a ținut în uh, Parlament cu ocazia inaugurării. Prima chestiune, sediul unic al Parlamentului. Pentru comisia noastră este un lucru important deoarece am primit o petiție cu peste un milion de semnături în acest sens. A doua chestiune era inițiativa cetățenească europeană. Domnul Schulz uh, ține mult la această inițiativă și la AFCO se poartă discuții pentru a vedea cum pot fi modificate regulile astfel încât să permitem astfel de inițiative cu participare cât mai largă. Și vom uh, vedea cum putem să implementăm recomandările. După cum spuneam în uh, discursul de instalare al domnului Schulz, s-a făcut referire la aceste chestiuni și cred că putem spune că beneficiem de sprijinul domniei sale, lucru care nu poate decât să ne bucure. Și am mai vorbit uh, despre cum ne vom organiza lucrul sau lucrările în acest an, despre vizitele pe care urmează să le facem în țările Uniunii Europene. Nu am luat însă nicio hotărâre finală cu privire la destinațiile pe care le vom alege anul acesta. Cele pe care le-am convenit în 2011 rămân, dar uh, mai trebuie să ne uităm pe calendar, să vedem cum putem să includem și Franța, Spania și Polonia. Am uh, convenit că vom face vizite și în aceste țări. Deci va trebui să găsim niște date în care să putem uh, face aceste vizite și să punem la punct un program. Trebuie să ne întâlnim cu oamenii care ne-au trimis petiții, pe uh, chestiuni delicate. Așa că va trebui să vedem cum uh, putem să planificăm aceste vizite cât mai bine și sperăm că la următoarea ședință a coordonatorilor să putem lua o hotărâre. Am cerut coordonatorilor să vină cu o, o propunere de program pe care președinta și secretariatul le vor revizui, le vor uh, examina. Așa că la următoarea ședință sperăm să avem un document de lucru. Domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Pe scurt, vreau să vă mulțumesc pentru cele pe care le-ați făcut în legătură cu inițiativa cetățenească europeană și pentru că ne-ați implicat. Vă luptați uh, din toate puterile ca să ne susțineți și ne bucurăm. Aveți tot sprijinul nostru. Da, și eu aș vrea să mă alătur cu uh, mulțumiri. Și vreau să spun uh, pe scurt că eu am fost uh, raportor, sunt raportor din umbră, de fapt, la AFCO pe probleme constituționale și în momentul de față AFCO lucrează la punerea în aplicare a inițiativei cetățenești europene și încearcă să găsească o modalitate de lucru în Parlament. Se pare că modalitatea prevede excluderea participării Comisiei pentru Petiții. Conferința președinților urmează să hotărească ce comisie va fi competentă pentru petițiile primite și va aloca petiția comisiei respective. Am avut uh, discuții în comun și s-a sugerat să înaintăm un amendament. Adică, la cererea Comisiei Petiții, conferința președinților să poată decide eventual uh, individual, adică fiecare membru al conferinței să decide individual uh, cu privire la alocarea petiției, ceea ce nu ne dorim. Cred că aici, uh, în unanimitate, putem spune că nu dorim astfel de procedură. Eu am spus la AFCO ce poziție avem noi în calitate de comisie și aș vrea că atunci când se va trece la vot în Parlament, să putem obține un compromis cu colegii. Este extrem de important ca dumneavoastră și toți colegii dumneavoastră din grupurile politice să îi contactați pe toți și să vă asigurați că vom uh, reglementa o procedură adecvată care implică și Comisia Petiții. Noi trebuie să fim puntea dintre cetățeni și instituții și să fim implicați. Președinte, mulțumim, domnule Hefner, pentru această lămurire foarte utilă. Din câte mi-amintesc, vineri este termenul de depunere a amendamentelor. Ne vom asigura că înaintăm amendamentele noastre prin care confirmăm poziția pe care tocmai ați exprimat-o. Doamna Auken. Mulțumesc foarte mult. Doar câteva cuvinte vreau să spun despre misiunile constatatoare. Dacă am înțeles eu bine, nu se pune problema să trimitem misiuni oficiale în capitale. Noi trebuie să dăm curs petițiilor, să mergem acolo de unde provin ele. Deci nu cred că v-am înțeles bine. Sper că suntem uh, pe aceeași cale bine cunoscută și agreată, adică cea prin care mergem în locurile de unde provin aceste petiții și nu discutăm neapărat cu autoritățile centrale. Da, um, ca să mai uh, reiau dată ce am zis, am identificat patru țări, Franța, Italia, Spania și Polonia, Acestea sunt locurile în care ar trebui să mergem anul acesta. Am uh, căzut de acord în 2011 și am spus că în 2012 vom avea vizite instituționale în aceste patru țări pentru a vedea situația la fața locului. N-am avut timp să mergem anul trecut și am fost de acord să le facem anul acesta. Deci n-am avut timp să punem la punct detaliile, când vom merge, care va fi programul de discuții, dar am hotărât că vom merge în aceste țări. Coordonatorii au discutat um, foarte pe scurt ieri la cererea grupului și au hotărât că atunci când se vor desfășura vizitele, să desfășurăm și anchete specifice cu privire la petițiile primite. Eu nu cred că am hotărât vreodată să ne petrecem tot timpul în capitală. Din potrivă, ar trebui să mergem în regiuni. Dacă scopul este acesta pe care îl declarați dumneavoastră, ar trebui să-l discutăm la coordonatori. Eu cred că ar trebui să mergem pe firul petițiilor, să ajungem la cetățeni. Și în uh, Parlamentul danez, când am fost acolo, am văzut că se uh, petrec mult prea multe ore uh, făcându-se doar vise de curtoazie, dar nu asta e scopul nostru. Deci ar trebui să punem acest lucru pe ordinea de zi. Președinte. Deocamdată vă reamintesc hotărârea pe care am luat-o anul trecut. Mi s-a înaintat o cerere concretă și anume să spunem care vor fi vizitele pe care le facem. Acum nu puteți să puneți la îndoială tot ce am hotărât în trecut. Am spus că vom vizita aceste patru țări și că vom desfășura și uh, misiuni de investigație în cadrul acestor vizite. Dacă coordonatorii sunt de acord să modificăm hotărârea, putem să modificăm în parte, dar am hotărât deja. Mai mulți coordonatori au spus același lucru ieri când am discutat. Am hotărât să facem misiuni și să desfășurăm, desfășurăm și anchete în paralel la toate aceste locuri. Domnule Iar. Mulțumesc. Poate ar fi bine să dați puțin dovadă de flexibilitate. Dacă e să fim sinceri cu noi înșine, Adesea ne vin multe idei bune, însă din motive logistice ne e greu să organizăm uh, o deplasare, nu putem să strângem destui participanți. Nu cred că a trebuit vreodată să anulăm ceva la care ținea toată lumea. Sigur, uneori n-am putut să ne organizăm, să facem tot ce trebuia să facem, n-am putut să îi uh, reunim pe colegi. Cred că acum ar trebui să fim puțin mai răbdători și să ne asigurăm că dacă organizăm o vizită, adunăm suficienți participanți și că agenda va fi una utilă și că vom avea suficient timp la dispoziție pentru întâlnire. Dar nu are rost să ne lansăm acum în argumente și conflicte. Președinta, văd că nu mai sunt alte comentarii. Mergem la următorul punct de pe ordinea de zi. Votul do, I, know this? Uh, uh, and of course I've not been... Nu am fost prezentă la reuniunea coordonatorilor, bineînțeles, dar sugerați că ar trebui să nu organizăm astfel de misiuni pentru că nu avem timp? Nu. Eu una nu sugerez nimic, vă spun ce s-a hotărât la reuniunea coordonatorilor. Era vorba de înlocuirea misiunilor cu anchete. De fapt, problema înlocuirii misiunilor cu anchete nu este la ordinea, pe ordinea de zi. Era vorba despre decizia Uh, luată la reuniunea coordonatorilor. E vorba despre organizarea de vizite în țările respective. S-a hotărât să se organizeze astfel de vizite în cele patru țări pe care le-am uh, enumerat și am confirmat această decizie a coordonatorilor. Avem uh, în continuare timp să organizăm și misiuni dacă hotărâm să facem acest lucru este vorba despre o confirmare a deciziei luate anul trecut uh, de către coordonatori. Dacă coordonatorii doresc să modifice ordinea de zi, pot să o modifice. Domnul uh, Boștinaru. Doamnă președintă, este clar că vizitele și misiunile sunt diferite, au o semnificație diferită din punct de vedere instituțional. Însă este inacceptabil să mergi într-o țară și să nu te întâlnești cu, cu petiționarii, să nu uh, urmărești elementele cheie care ne duc în uh, țara respectivă. Când mergem în Polonia, știm foarte bine că ne ducem în Polonia din cauza acestui proiect minier. Uh, când uh, facem o vizită în Franța sau în Spania sau în Italia, știm foarte bine, de exemplu în ceea ce privește Italia, că ne ducem acolo în legătură cu ceea ce se întâmplă în regiunea Campania. Nu are rost să facem simple vizite de protocol în uh, statele membre. Este o risipă a banilor contribuabililor. Cred că putem să combinăm cele două uh, dimensiuni, să facem vizite pentru a ne întâlni cu oficialitățile, dar și să ne întâlnim cu petiționarii, ca să arătăm uh, respect uh, cetățenilor din statele membre respective. Sunt împotriva unor simple vizite protocolare cu un covor roșu întins pentru deputați. Este și inutil din punct de vedere politic. Sunt pentru uh, vizite și misiuni, în așa fel încât să fim eficienți. Nu uh, vrem doar să ne aducem omagiile oficialităților din anumite țări. Mulțumesc! Este și propunerea care a fost făcută ieri la reuniunea coordonatorilor. Ne oprim aici cu acest punct și trecem la vot este votul avizului cu privire la anul european al cetățenilor. Domnule Salavracos, aveți cuvântul. Nu am mare lucru de spus, doamnă președintă. Am acceptat toate amendamentele colegilor pentru că aș vrea ca acest aviz să fie rezultatul uh, unui efort colectiv, pentru că uh, cred în uh, munca colectivă. Toți raportorii trebuie să colaboreze cu colegii pentru a obține un rezultat bun și mulțumesc tuturor colegilor. Mulțumesc, domnule Salavracos. Am deschis atunci votul. Amendamentul 21 al domnului Maier pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 al domnului Maier pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 al do doamnei Bobinsca. pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. La presidență nu e preparată. nu eram nici eu pregătită. Deschid votul. S-a închis votul. E approvato. Se adoptă. Amendamentul șaptesprezece pentru se adoptă. 54 al domnului Zdanoca pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 67 al domnei Bobinska pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 55 cade. Trecem la 56 al doamnei Kolarska-Bobinska pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 Salavracos pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 cade. 59 a domnului Becker pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 Zdanoca pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 62. Maier pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. S-a deschis votul la amendamentul 62. S-a închis votul. Se respinge. 15 împotrivă, 9 pentru. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 Păsescu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 Becker pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Maier. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71. Zdanoca. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 17 Salavracos pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 Becker pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 Salavracos pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Avem o propunere de amendament oral la prima propoziție. Obiecții la amendamentul oral? Nu. Supunem la vot amendamentul 19 amendat. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 Băsescu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. ceva pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Becker, 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 s-a retras, 77, Colasca Bobinska pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 s-a retras, 82 Zanoca pentru, împotrivă, abțineri, se retrage, se respinge. 83. Cu un amendament oral. Obiecții la amendamentul oral? Nu. Supunem la vot amendamentul 83 amendat. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. colarska bobinska Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Mai Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1. Salavracos pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4, Salavracos pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 mai pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 mai pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 Vertman pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 mai pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 Becker pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu? Să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 33 Becker. Non c'è dubbio che è stato approvato. 15 voti a favore. Si adoptă 32 Maier pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Salavracos pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34. Băsescu pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Salavracos pentru, împotrivă, împotrivă. Facem o verificare electronică. Dacă nu ridicați mâna, nu pot să număr. Amendamentul 6, Salavraco. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu 13 voturi împotrivă și 10 pentru. 7 Salavracos pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Salavracos pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică, supun la vot Amendamentul 8 al domnului Salavraco. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Treisprezece împotrivă, 9 pentru, s-a respins. 36, Zdanuca pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38, Băsescu pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 Să-l Salavracos pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 Să-l Salavracos pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 Becker pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 Maier pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 Valesa pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 Becker pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 Salavracos pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 Salavracos pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 Becker pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 Colasca Bobinska pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot proiectul de rezoluție în ansamblul său. Prin vot electronic s-a deschis votul. It's okay? Hope so. 21 voti a favore, 1 contrario. 21 de voturi pentru, un vot împotrivă. Felicitările mele pentru domnul Salavracos. Îi mulțumesc pentru munca efectuată și mulțumesc tuturor. S-au terminat voturile. Colleghi, vorrei riprendere i lavori. Stimați colegi, aș dori să reluăm activitatea zilei de astăzi. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul anual activității de Comisiei de Petiții pentru 2011, raportor domnul Chichester, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, sunt ispitit să-mi exprim speranța că, deși acest punct uh, poartă numărul 13 pe ordinea de zi, asta nu este un semn rău. Avem acum ocazia de a ne exprima punctele de vedere, asta în cazul în care colegii consideră cuvință, colegii pot să spună ce ar dori să fie inclus în acest raport. Ideea e să avem un raport uh, clar care să prezinte subțin ceea ce am făcut anul trecut. Însă aceasta este o discuție preliminară și prin urmare sper să aud uh, de la colegii mei ceea ce doresc să-mi spună și ceea ce doresc și să fie inclus în forma finală a raportului. N-aș vrea să fac estimări cu privire la conținutul raportului final, aștept punctele de vedere ale colegilor și, prin urmare, pot să mă opresc aici. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Il primo intervento, grazie. Mulțumim, domnule Chichester. Prima intervenție, doamna Auken. Mulțumesc foarte mult. Aș fi avut un deziderat să avem un raport concret. Avantajul comisiei noastre este că ne ocupăm de cazuri concrete. Celelalte comisii discută principii și mai departe, dar noi avem cazuri concrete de rezolvat. Avem petiții importante, avem misiuni de constatare, oamenii pot să vadă clar ce am făcut și pot să vadă clar că am făcut ceva și nu am vorbit fără a face nimic. Asta ar fi dorința mea. Ar trebui de asemenea să menționăm și audierile pe care le-am avut referitor la respectarea drepturilor omului. A fost o audiere deosebit de interesantă. Și uneori eh, mă simțeam ca singur reprezentat a jumătate de miliard de oameni. Uneori am fost chiar singur, într-adevăr. Însă a fost o audiere deosebit de interesantă. Mulțumim, domnul Preda. <clears throat> Doamna președinte, aș vrea în primul rând să îi mulțumesc domnului Chichester pentru introducerea um, pe care uh, a făcut-o și pentru invitația pe care ne-a lansat-o de a ne pronunța în legătură cu activitățile Comisiei de Petiții în 2011, an în care, uh, anul în care a fost și primul în care am avut uh, plăcerea să mă număr printre membrii comisiei. Um, aș observa în primul rând faptul că în 2011 au fost înregistrate 1227 de petiții, cele mai multe provenind din uh, statele cele mai uh, populate, Germania, Italia, Polonia, Spania. E un lucru absolut normal, dată fiind dimensiunea populației acestor state ca statistic să avem și uh, cele mai multe petiții uh, de aici. La fel este normal, cred, și interesul sporit pentru problemele legate de economie, dată fiind uh, criza economică, monetară pe care o cunoaște Uniunea anul trecut, pe care a cunoscut-o Uniunea anul trecut. Pe de altă parte, aș observa că încorporarea Cartei Drepturilor Fundamentale în Tratatul de la Lisabona ca și obligația Uniunii de a adera la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care va avea loc, cum se știe, după ce toate părțile vor ratifica acordul, au reprezentat o oportunitate pentru cetățenii europeni care s-au simțit încurajați să-și manifeste nemulțumirile și revendicările în acest domeniu în fața instituțiilor europene din păcate cetăenii europeni tind să aibă de cele mai multe ori ateptări care depăesc aria de competenă a instituiilor uh, europene. în acest sens mi se pare că e esenială s a spus de multe ori acest lucru dar îl voi repeta i eu e esenială buna colaborare cu instituiile naionale i regionale pentru a ne asigura că răspundem în mod veritabil cetăenilor notri într un mod eficient i de asemenea imparial Sigur că asta este un uh, obiectiv pe care ne propunem întotdeauna să-l atingem. În fine, într-o chestiune foarte particulară, care a fost discutată de multe ori, inclusiv în contextul acestei mult disputate vizite în România, care tinde să devină o, mm, un adevărat reper în activitatea Comisiei, uh, va marca istoria, probabil, uh, acestei comisii, e legat de asta chestiunea libertății presei. Știu că domnul Boștinaru, de pildă, a insistat să introducem chestiunea întâlnirii pe care a avut-o în particular în afara activităților delegației care s-a deplasat în România cu reprezentanii presei. Însă aș ține să amintesc faptul că în anul 2011 petiții legate de libertatea presei au uh, fost uh, referitor la românia una singură au fost șase referitoare la ungaria una la polonia una la germania una la suedia una la italia una în genere la uniunea europeană. în aceste condiii nu cred că problema uh, libertăii presei poate fi legată doar de românia i uh, mi se pare că nu trebuie să transformăm am mai spus o această chestiune într o problemă văzută parial partizan vreau să zic i m a bucura ca în momentul în care vom avea un text din partea domnului Chichester să găsim acest echilibru și să nu uh, găsim apii spăitori în ările din Est, foarte pe scurt spus. Uh, și cred că trebuie să găsim resurse pentru a avea o privire sintetică, echilibrată. Nu îmi place să văd uh, deloc statele din Est, în genere, un țap ispășitor pentru problemele pe care le are Uniunea în general a dori să conchid exprimându mi sperana că în anul uh, acesta în anul două mii doisprezece vom fi martorii primei iniiative cetăeneti i sper eu i martorii aderării uniunii la convenia europeană a drepturilor omului. atept cu nerăbdare al doilea schimb de opinii care se va baza sper cum sperai i dumneavoastră pe un proiect de raport. sunt convins că vom avea o excelentă colaborare în acest an. mulumesc. Muchísimas gracias. Eh, ¿Algún otro colega quiere intervenir en este punto? Muy bien. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu dorește altcineva să intervină, atunci dăm cuvântul domnului Chichester. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc colegilor pentru intervențiile și contribuțiile domnilor lor. Sunt lucruri care mă ajută mult sunt uh, de acord cu spusele doamnei Auken. Uh, important ca acest raport să demonstreze într-adevăr munca asiduă desfășurată de această comisie și de asemenea amploarea activităților comisiei noastre. Evident, noi, membrii comisiei, uh, suntem membri unui club deosebit de exclusivist în cazul în care avem un singur reprezentant la audiere, cum spunea doamna Auken. Însă, vă asigur, doamna Auken, fenomenul nu e unic. Se întâmplă la fel și în alte comisii. Eu sunt și în Comisia pentru Industrie. Și se întâmplă și acolo ca, în cazul unor subiecte deosebit de interesante, să nu ai foarte mulți participanți parlamentari în sală. Cred că e o audiere chiar acum la Comisia Industrie și eu nu sunt acolo, evident sunt aici. Deci se întâmplă astfel de lucruri. În ceea ce privește intervenția domnului Preda, dați-mi voie, domnule Preda, să vă asigur că voi încerca să prezint un raport echilibrat. Este în ultima instanță datoria și răspunderea raportorului să fac așa ceva și am să mă străduiesc să realizez asta, am să examinez îndeaproape elementele menționate de noastră și am să mă asigur că într-adevăr sunt redate în raport într-o manieră echilibrată și onestă. După acest prim schimb de opinii, am să trec la treabă și am să schițez un proiect de raport pe care sper să-l definitivez destul de curând. Asta ne va permite ca apoi să avem o discuție mai la obiect, pe text. Doamna președintă, prin urmare aș dori să vă mulțumesc foarte mult și dacă nu cumva doriți să discutați și calendarul, eu aș fi dispus să amân discutarea calendarului până la următoarea noastră dezbatere. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Mulțumim, domnule Chichester. Dacă nu sunt alte probleme, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Am terminat discutarea raportului anual. Trecem la punctul 14, petiția 1327 din 2010, adresată de Maurice Vence, de cetățenie franceză, în numele asociațiilor Alsace Nature și GCO Non Merci. Este însoțită de trei semnături și se referă la un decret al guvernului francez din 23 ianuarie 2008, care declară lucrările la centrura vestică A355 și declară aceste lucrări ca fiind de utilitate publică și urgent necesare. Nu știu dacă sunteți gata. Sunteți gata? Dacă sunteți gata, aveți cuvântul. Bonjour. Euh, monsieur le Président. Bună ziua, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați deputați stimați reprezentanți ai Comisiei Europene. Vă mulțumim pentru că ați acceptat uh, să examinați dosarul nostru în comisia dumneavoastră ca urmare a scrisorii noastre din 27 februarie 2012. Timpul ne presează și de la audierea precedentă din 24 mai 2011, mai multe elemente ne arată că Republica Franceză uh, este hotărâtă să impună acest proiect de centură împotriva tuturor. Statul a fixat foarte clar criteriile de selecție în caietul de sarcini. O parte mai mică a finanțării publice, calitate tehnică și uh, condiții de mediu, uh, o soliditate economică și financiară a concesiunii și uh, taxe mai mici pentru trecerea pe autostradă. Uh, Spre surpriza noastră, dintre toți candidații, dintre cei doi candidați, grupul Vinci este cel care a câștigat, deși el avea cea mai slabă ofertă, vedeți anexa la scrisoarea noastră din 27 februarie. Toate acestea arată că Republica Franceză dorește să um, facă ca acest dosar să fie adoptat, oricare ar fi consecințele. Asta în ciuda speciilor care ar trebui să fie protejate, hamsterul european și broasca roioasă și broasca de pământ comună. Statul pare să nu țină cont de consecințele financiare ce decurg de pe urma încălcării directivelor europene impune compania Vinci în conflict cu propriile sale norme și, astfel, statul alege candidatul care cere o arie de 350 de hectare, pe când uh, celălalt candidat, Sanef, nu cerea decât o arie de 270 de hectare și astfel renunță și la compensațiile pentru hamster negociate cu Camera de Agricultură. Pentru a salva însă hamsterul, un mamifer printre cele mai amenințate în Franța, Eh, este nevoie de cooperarea fermierilor. Din câte ne dăm noi seama, nici agricultorii nu vor accepta să facă eforturi suplimentare deoarece li se ia eh, o mare parte din terenurile lor fertile, o parte mai mare. Și astfel, eh, hamsterul nu poate fi salvat deoarece nici condițiile necesare pentru agricultori nu sunt îndeplinite. Uh, noi credem că acest proiect este irreversibil, el se vrea făcut în grabă înainte de alegerea din acest an și astfel uh, hamsterul din Alzace este condamnat la dispariție. Suntem convinși că Comisia Europeană va dori să salveze această specie și nu va lăsa uh, ca directivele europene să fie încălcate și această specie să dispare. Și acum lasă cuvântul colegii mele care ne va prezenta aspectele juridice. Nu o să revin la toate argumentele juridice pe care deja vi le-am prezentat. Voi uh, insista doar pe încălcarea directivei 92 43 CE, directiva Habitate. Poate că știți, în 9 iunie 2011, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat Franța pentru că nu a respectat obligațiile de la articolul 12 alinatul 1 din directiva Habitate. Um, este vorba despre um, insuficiența măsurilor, președintele intervine. O să vă rugăm să vorbiți mai rar, stimată doamnă. Este pentru că interpreții nu pot să țină pasul cu dumneavoastră. Îmi cer scuze. Spuneam deci că hotărârea Curții Europene de Justiție s-a bazat pe uh, insuficiența măsurilor adoptate în um, domeniul urbanistic măsuri care nu pot să combată degradarea sau distrugerea siturilor de reproducție sau de odihnă pentru hamster. Statul nu a făcut nimic pentru a acorda sau pentru a lua măsuri compensatorii pe măsura urgenței. Măsurile luate de stat sunt insuficiente, așa cum am explicat în mai 2011. În plus, statul nu a luat măsuri prin care să permită instaurarea încă de pe acum a unor uh, compensații. Și nu există, cum ziceam, de fapt niciun fel de compensație referitoare la această specie. Ceea ce înseamnă că Republica franceză practic încalcă uh, flagrant directiva Habitate. În plus, este clar că um, această centură vestică duce la distrugerea inevitabilă a locurilor de reproducere și de repaus pentru această specie de hamster și nu poate fi uh, justificată printr-un motiv imperativ de interes public major. În 2005, un birou de anchetă independentă din Germania, TTK, din Karlsruhe, a arătat că acest proiect are cel mai mare, efic- cel mai mare impact asupra regiunii. Se vede pe slide. Și, uh, din păcate, vedem uh, consecințele acolo extrem de clar. TTK propunea o alternativă care ținea cont în mai mare măsură de uh, mediul înconjurător și de problema care trebuie rezolvată, practic, de fluidizarea traficului în zona strasburgheză. Deja se resimt uh, consecințele acestui studiu. De fapt, statul, deși a finanțat acest studiu, nu a uh, dorit să îi dea curs. Nu știu de ce și nu știu care este acest uh, imperativ de interes public major. Practic, nu putem decât să constatăm încălcarea directivei Habitate. Cât privește aspectele ce țin de mediul înconjurător, nu avem timp să vi le prezentăm pe toate, dar pot să vă explic pe scurt de ce această centură vestică a Strasburgului amenință câteva dintre speciile care nu sunt prezente decât în zona noastră. În uh, sudul uh, proiectului uh, de centură aveți acolo o imagine, aveți câteva zone cu roșu și vedeți foarte bine că cu roșu, unde există populațiile de hamster, în ciuda tuturor măsurilor de compensație și în ciuda trecerilor care ar trebui să permită hamsterului să se deplaseze dintr-o parte în alta, vedem că populația a dispărut Uh, total din acele zone. Practic, asta demonstrează că marile infrastructuri nu sunt compatibile cu populațiile de hamsteri. Și uh, este clar că um, situația acestei centuri vestice nu respectă condițiile de mediu. Populațiile de animale care locuiesc în această zonă sunt foarte puțin numeroase și nu au avut contact cu alte populații, uh, ceea ce în mod clar uh, presupune un risc uh, genetic. În plus, toate um, zonele în care locuiește această specie sunt și ele amenințate și în zona aceasta noastră, practic, locuiește Uh, cea mai mare populație de hamsteri. Dacă această zonă este tăiată în două, posibilitățile hamsterului de a se dezvolta și de a se reproduce vor fi grav amenințate. Ar trebui să luăm măsuri pentru ca această specie de hamster să nu dispară din Franța. Din câte costărăm noi, statul francez face prea puține pentru a salva această specie și adoptarea proiectului de autostradă este doar o provocare care arată cât de puțin atenție acordă statul biodiversității și acestei specii. Președintele, înainte de a da cuvântul deputaților, o să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, Jose van de Steyen. Vă rog. Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru că dați ocazia să intervin Petiționarii au rezumat foarte bine cazul, n-are rost să mai insist. După cum spuneau și ei, miza este conservarea speciei de hamster, speciilor de broască râioasă și de pământ comună. Acestea sunt protejate de directiva Habitate. Într-adevăr, în iunie 2011, CEJ a condamnat Franța pentru că nu conservă aceste specii în Alzacea și nu a luat uh, măsuri de remediere nici chiar în urma acestei condamnări. Articolul 12 din Directiva Habitate este cel care spune că statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a instaura un regim de protecție strictă pentru speciile vizate. Este vorba despre hamsterul european, broscărioasă și brosca de pământ comună. Statul trebuie să se asigure că locurile de reproducere și de, repau, de odihnă sunt uh, protejate. Care este analiza noastră? La cererea Comisiei, Franța a comunicat câteva informații și ne spune că a actualizat uh, studiul de impact privind uh, hamsterul în uh, zona alzaciană. Este vorba despre un studiu din 2010. Franța a comunicat măsurile pe care intenționează să le ia pentru a contracara și a atenua efectele negative ale acestui proiect. Franța are în vedere un program destul de important de măsuri, însă noi uh, dorim informații suplimentare din partea Franței. Mai întâi, pentru a vedea care este eficacitatea măsurilor uh, recomandate, vrem să vedem dacă măsurile luate de Franța chiar dau roade și, în al doilea rând, Comisia dorește să primească garanții cu privire la punerea în execuție efectivă a măsurilor. Să știm dacă, în realitate, ele s-au uh, pus în aplicare și uh, care sunt garanțiile. Vrem de asemenea să știm uh, modul în care s-a făcut uh, selecția concesionarului. Comisia va procede la a analiza informațiile oferite de Franța pentru a vedea dacă acest proiect din Strasburg este compatibil cu protejarea speciilor vizate. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum uh, dau cuvântul deputaților. Doamna Velier. Merci, monsieur le président. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să revin la fapte, am vorbit de, deja despre ele acum câteva luni și le-au amintit și petiționarii. Dacă e de reținut ceva, este faptul că Franța a fost condamnată în luna iunie anului trecut pentru că nu a luat măsuri pentru a proteja hamsterul european. După cum a subliniat Comisia, ea așteaptă încă informații suplimentare în ceea ce privește eh, măsurile recomandate, în ceea ce privește măsurile luate de concesionar, până acum nicio măsură nu a fost luată de statul francez de la condamnarea sa, deci de peste șase luni, pentru a asigura protejarea acestei specii. Ceea ce este destul de surprinzător este că continuă toate eforturile pentru a finaliza acest proiect care are mai mult de 50 de ani este un uh, proiect care nu știm dacă este pertinent, pentru că mai multe studii spun că nu va rezolva problema blocajelor de circulație din regiunea Strasburgului, un proiect care are deci peste 50 de ani și este și uh, timpul care a trecut pentru a se reuși să se eradice o specie de pe teritoriul uh, european aproape în totalitate, și anume hamsterul european. Opinia mea foarte personală este că în acest caz statul francez se încăpățânează să uh, continue un proiect destructiv, se încăpățânează să nu respecte obligațiile care decurg din directiva Habitate Uh, și uh, pentru a uh, proteja o specie de mamifere și ceea ce constatăm de câteva luni, statul francez încearcă chiar să accelereze procedura pentru a finaliza acest dosar, mai ales în perspectiva alegerilor în așa fel încât, oricare ar fi rezultatul alegerilor, să nu se mai poată reveni înapoi. Franța preferă să riște, să fie din nou condamnată de Uniunea Europeană și să plătească o amendă, mai degrabă decât să își revizuiască opinia în privința unui proiect un uh, proiect care, după cum spuneam, durează de mai multe decenii și de mai, mult decenii, de mai multe decenii ni se spune că acest proiect este indispensabil. Aș uh, vrea ca Comisia pentru Petiții să ceară Comisiei Europene să obțină informații în privința măsurilor de luat, să oblige statul francez să um, își accelereze răspunsurile și să păstreze petiția deschisă. Mulțumesc. Uh, domnul Boulan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să revin la această problemă. Constat și eu că Franța a fost condamnată pentru infracțiune de către comisie. Această centură nu rezolvă, se pare, problema traficului, așa cum am fi sperat. Regret de asemenea faptul că acest proiect are un impact asupra habitatului uh, hamsterului european. Este un proiect uh, care e îndoielnic. Aș vrea însă să atenuez cele spuse aici în privința alegerilor prezidențiale și legislative. Acest proiect, după cum s-a spus, uh, Uh, are peste 50 de ani și de 50 de ani s-au uh, organizat multe alegeri. Să nu uh, punem totul deci pe seama acestor alegeri și în trecut s-ar fi putut lua măsuri pentru a nu se reveni în trecut. Nu cred că um, acest proiect are o conotație politică. Încă o dată, trebuie să menținem această petiție deschisă pentru că au apărut elemente noi și, după cum uh, spunea și Comisia, așteaptă explicații mai detaliate din partea Franței în ceea ce privește măsurile compensatorii. Cred că suntem obligați să menținem petiția deschisă, așteptând răspunsuri cu privire la măsurile uh, compensatorii pentru a proteja hamsterul. Într-adevăr, nu, acest proiect nu pare prea interesant, însă dacă se iau măsuri compensatorii eficace și dacă se dovedește uh, că se reduce impactul asupra hamsterului și în același timp impactul asupra circulației este semnificativ, putem să ne reconsiderăm poziția. Cam asta am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Boulan. După ce l-am ascultat pe domnul Boulan, dau cuvântul din nou petiționarilor dacă doresc să spună ceva. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe domnul Boulon. Deplângem și noi politizarea acestei dezbateri. Problematica aceasta este însă reală. Facem această constatare. Am uh, ascultat cele spuse aici în ceea ce privește măsurile compensatorii. Într-adevăr, Franța trebuie să dea răspunsuri și să le și justifice. Pentru că suntem în etapa de finalizare a celui de-al doilea plan de acțiune. Există un plan de acțiune de 10 ani. Acum vorbim despre un al doilea plan care um, este însoțit de un calendar imposibil S-au organizat 40 uh, de reuniuni în 2 ani și jumătate, ceea ce arată amatorismul uh, din, uh, în acest dosar. Din punctul nostru de vedere, prioritatea este să se ia măsuri eficace pentru a salva această specie. Și dincolo de această specie este în joc diversitatea din regiunea Alzaciei. Aș vrea să spun ceva în legătură cu diapozitivul pe care l-am pus. Uh, Zonele în negru sunt zonele pe care s-a construit deja, zonele roșii sunt uh, zonele uh, deschise pentru urbanism. Conexiunea între uh, populațiile din sud și cele din nord este condamnată dacă Franța continuă în felul acesta, pentru că comunele își dezvoltă planurile de amenajarea teritoriului în mod independent. Foarte multe uh, continuități vor fi întrerupte. Ne punem întrebări în privința uh, capacității acestei uh, regiuni de a se redresa în această situație. Mulțumesc. Colegii au cerut să se lase deschisă această petiție, o lăsăm deschisă și cerem uh, autorităților franceze să ne dea mai multe informații cu privire la acest uh, subiect și putem să vorbim din nou despre acest subiect cu o altă ocazie. Vamos a pasar a, a la, a la Aș sugera să trecem acum mai departe la următoarea petiție. Avem însă un comentariu din partea secretariatului. Uh, urmează să discutăm o petiție irlandeză și colegul nostru, reprezentantul Irlandei, este în altă comisie, se va întoarce în jur de 10 și jumătate. Am putea să luăm o pauză eventual până la 10 jumătate, să suspendăm ședința și după ce o să discutăm toate petițiile irlandeze împreună. Sunt mai multe astăzi. Sunteți de acord, stimați colegi? Luăm o pauză până la 10 și jumătate. Va sosi și colegul nostru din Irlanda atunci și vom putea relua la ora respectivă. Doamna Auken, sunteți de acord să facem o pauză, să continuăm la 10 și jumătate? Ne așteptăm pe colegii irlandezi care se vor întoarce la 10 jumătate. Pauză. Reluăm lucrările comisiei. Vă rog frumos puțină liniște, reluăm lucrările comisiei. Trecem la punctul numărul 15. Se află petiția numărul 161 din 2006, depusă de către Dan Brennan pe tema poluării din Kilkenny și impactul său asupra animalelor domestice. Petiționarul se află în sală. Domnule Brennan, aveți cuvântul. Um, um Stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc astăzi. Mă numesc Dan Brennan, Brennan sunt uh, agricultor și am o fermă în vecinătatea unei fabrici de cărămidă din Kilkenny vitele mele creșteau cu 50% mai lent decât alte vite din Irlanda. De asemenea, cota de lapte pe care am obținut-o a scăzut cu 30%. Ferma mea a fost investigată încă din decembrie 2002. S-au scris numeroase rapoarte de către autoritățile irlandeze. Ultimul investigație a fost efectuată de Colegiul Universitar din Dublin. Ei au investigat situația la fața locului timp de trei ani și au concluzionat că există o multitudine de factori care sunt răspunzători de situația existentă, însă n-au putut să-i specifice uh, în detaliu. Cercetătorii ne-au spus că nu știau că există emisii de cadmiu de la fabrica de cărămidă. Au spus că nu au un răspuns pentru situația de la ferma mea. A existat, ce drept, o ușoară îmbunătățire a situației în ultimii ani, însă nu au putut să explice acest lucru. Există și un raport al Departamentului Agricultură din Irlanda. Au spus în același timp că raportul lor nu este complet, însă l-au publicat. Și în ultimă instanță, nici ei nu au avut niciun răspuns. Fabrica însă s-a închis, iar situația de la fermă s-a îmbunătățit considerabil. Vă mulțumesc. Alături de noi se află și reprezentanții ai Ministerului Agriculturii din Irlanda, domnii Michael Sheridan, Simon Moore și Kieran O'Brien. Dau în continuare cuvântul domnului Michael Sheridan. Uh, Madam Chairman. Doamna președintă, aș dori să mulțumesc comisiei noastre pentru că ne-a dat posibilitatea să prezentăm poziția guvernului irlandez, sau cel puțin rezultat investigațiilor desfășurate la ferma domnului Brennan. Mă numesc Michael Sheridan, lucrez la Ministerul Agriculturii din Irlanda. Alături de mine se află domnul O'Brien, program manager, Agenția de Protecție a Mediului din Irlanda și alături de noi este și domnul profesor Simon Moore de la Universitatea din Dublin, și care conduce Centrul de Epidemiologie al Universității. Ei au redactat raportul menționat anterior de domnul Brennan, raport pregătit între 2007 și 2009. S-au ridicat o serie de chestiuni la întâlnirile anterioare și, doamnă președinte, am vrea să răspundem la întrebările puse noastră în scrisoarea trimisă Ministerului în februarie 2010. se punea sub semnul întrebării punerea în aplicare a directivei prin protecția mediului în Irlanda. Rapoartele indicau niveluri ridicate de cadmiu în zonă. Domnul ministru al agriculturii ne-a invitat să participăm la această întâlnire și am concluzionat că situația de la fermă era cauzată de poluarea provocată de această fabrică de cărămidă. Exista și o, o corelare semnificativă între activitatea fabricii de cărămidă și scăderea randamentului la fermă. Am să discut situația de la fermă și apoi chestiunea cadmiului. Domnul O'Brien s-a referit la mecanismul de autorizare a funcționării fabricii. Sper că concluziile la care au ajuns autoritățile competente vor clarifica puțin situația și vă vor sprijini în luarea unei decizii. Cum se desfășoară aceste investigații în Irlanda? Situația ne-a fost anunțată la finele anului 2002 și am început investigații pe plan local. s au făcut o serie de autopsii ale animalelor și alte investigații de rutină. S-a sugerat că emisiile de la fabrică ar putea juca un rol în deteriorarea situației de la fermă. Prin urmare, am început să identificăm diferiții factori de mediu, mai ales noxele. În 2004 s-a asigurat coordonarea între diferitele agenții ale statului irlandez răspunzătoare de diferite uh, etape ale procesului investigativ. Au participat servicii ale ministerului și servicii de pe plan local și au încercat să evalueze situația, au luat mostre de sol și au investigat plantele din zonă. De asemenea, s-a examinat, s-a examinat nivelul emisiilor fabricii de cărămidă. De asemenea, Consiliul Local din Kilkenny a analizat calitatea apei potabile din zonă. Toate investigațiile efectuate în 2004 încoace au fost monitorizate de acest grup interguvernamental. Rezultatele au fost examinate și coroborate înainte de publicare. Raportul final sintetizează concluziile unei întregi serii de investigații efectuate de toate aceste diferite agenții ale statului între 2003 și 2009. Raportul a fost publicat în august 2010. Acest document v-ar putea ajuta în luarea unei decizii. Știu că sunteți ocupați și știu că uh, rapoarte de genul celor pregătite de domnul Moore însumează mai bine de 800 de pagini. Deci dacă ar fi să citiți ceva, citiți doar rezumatul de 12 pagini. După analizarea tuturor concluziilor agențiilor implicate, s-au formulat o serie de concluzii generale, pe care am să le prezint pe scurt. 1. Nicio dovadă nu a susținut faptul că poluarea de la fabrică ar fi fost răspunzătoare de situația de la fermă. Situația de la fermă se pare să fi, pare să fi fost cauzată de o multitudine de factori diferiți. Printre acești factori s-a numărat și lipsa de minerale din zonă și din alimentația acestora. Nivelul de nutrienți din sol însă nu era considerabil diferit de alte mostre de sol luate în restul Irlandei. Ministerul Sănătății nu a identificat deteriorarea sănătății umane în zonă. Asta ar fi rezumatul investigațiilor efectuate de agențiile statului irlandez. În scrisoarea menționată și în raport se indică totuși un nivel ridicat de cadmiu și se spune că acest nivel de cadmiu ar fi fost răspunzător. Însă situația este mai complicată. Cadmiul, după cum știți, se găsește în cantități mici în natură poate de asemenea să apară în emisiile industriale, afectând în mod negativ sănătatea animalelor și a oamenilor. La niveluri înalte, poate să aibă efecte toxicologice grave. Vi s-a spus că în zona fermei domnului Brennan s-au identificat niveluri foarte ridicate de cadmiu, însă situația nu stă tocmai așa. Inițial am înregistrat niveluri oarecum crescute de cadmiu, mai ales în rinichii animalelor autopsiate. A existat și un raport trimis de domnul Crilly, prezent aici, care vorbea despre nivelul de cadmiu din solul uh, din vecinătatea fermei. Era un nivel ușor crescut de cadmiu acolo. Concluzia a fost că aceste niveluri ridicate nu pot explica pe deplin ce se întâmplă la fermă și s-au cerut investigații suplimentare. În 2007 am desfășurat trei investigații distincte. Într-o primă instanță s-au analizat mostre de sânge, mai bine de 2000 de mostre de sânge luate de la animale de la fermă. Am vrut să vedem care este conținutul de metale grele, cadmiu sau alte metale grele în aceste mostre de sânge. De asemenea, s-au analizat solul și vegetația de la fermă și din zona înconjurătoare fost o investigație de amploare, fără precedent în ceea ce privește o singură fermă din Irlanda. Și în a treia etapă s-a analizat rinichii animalelor autopsiate. Analiza mostrelor de sânge. Am efectuat o investigație preliminară înainte ca mostrele să fie transmise în, trimise în Germania. Rezultatele au arătat că în 600 de cazuri din 2300, în 600 de cazuri, nivelul de cadmiu era excepțional de ridicat. Celelalte 1700 de mostre prezentau niveluri normale de cadmiu. Am examinat situația în detaliu și am concluzionat că rapor, ă, laboratorul a făcut o greșeală au contaminat mostrele. Și există două dovezi în acest sens. Există un raport detaliat anexat la materialul trimis. Dar vorbeam de două dovezi. Animale de la o fermă aflată la 70 de mile distanță au prezentat aceleași niveluri ridicate de cadmiu. Rezultatele pozitive în plus au fost, uh, au fost semnalate toate într-o singură zi, într-o după-amiază la ora 2, toate mostrele analizate atunci au prezentat niveluri ridicate de cadmiu. În plus, laboratorul privat care a efectuat aceste analize și a comis eroarea respectivă, au spus ei înșiși, greșeala e a noastră. Și în momentul în care cel care a făcut greșeala recunoaște acest lucru public și semnează raportul care spune că s-a făcut o greșeală, atunci e clar că aceste niveluri ridicate de cadmiu nu sunt relevante. A doua chestiune s-a referit la nivelul de cadmiu relativ ridicat în mediul general. Am discutat acest aspect cu un reprezentant al autorității europene privind siguranța alimentelor și el ne-a spus să analizăm situația mai în detaliu și am făcut acest lucru. Vă spunem că s-a analizat solul și vegetația și nu am găsit dovezi că ar exista cantități excesive de cadmiu în sol sau în vegetație. Deci dacă fabrica polua cu cadmiu, poluarea respectivă n-a ajuns în sol și nici în vegetația din zonă. Tot în ceea ce privește cadmiul, trebuie să spun că anul trecut am măsurat uh, nivelul de cadmiu în organismul vitelor din Irlanda. Rezultatele ne-au arătat că nivelul de cadmiu în rinichii vitelor domnului Brennan era comparabil cu nivelul de cadmiu registrat în rinichia a 25-30% din restul vitelor din Irlanda. Raportul, raportul a fost trimis autorităților irlandeze și a fost înaintat și comisiei pentru că există o investigare a nivelului de cadmiu la nivel european. Ideea însă este că nivelurile identificate în Irlanda, în ansamblu, în cel puțin 25-30% din cazuri sunt identice cu nivelul de cadmiu din rinichii animalelor domnului Brennan. Deci orice ar fi cauzat problemele de la ferma domnului Brennan, n-a fost cadmiu. Acum am să dau cuvântul colegului Kieran O'Brien care va vorbi despre fabrica de cărămidă și apoi eventual am să revin cu o serie de concluzii la sfârșit. Mulțumesc. Am să mă refer la procedura de autorizare a fabricii de cărămidă și am să vă explic ce au făcut agențiile statului în acest sens. Protecția mediului din Irlanda este o instituție independentă cu o gamă largă de răspunderi și atribuții, monitorizează situația mediului, controlează activitatea autorităților locale, în acest sens coordonează investigația de mediu din Irlanda, asigură eficientizarea utilizării resurselor și așa mai departe. De asemenea, investigăm și poluarea provocată de anumite obiective industriale. Agenția de Protecție a Mediului are de asemenea puterea de a autoriza o serie de activități industriale. Fabrica de cărămidă în cauză a fost fondată inițial în 1968 și a schimbat titulatura în 88. Singurul produs al acestei fabrici sunt cărămizile. Fabrica și-a suspendat activitatea în decembrie 2008. Agenția de Protecție a Mediului a acordat autorizarea de funcționare în 2001, bazându-se pentru că fabrica avea aparatură de ultimă oră. S-a dat o nouă autorizare în 2006 care impunea o serie de restricții referitoare la măsurile de siguranță, utilizarea energiei și prevedea o serie de alte măsuri de flexibilitate. În ceea ce privește controlul emisiilor, s-au impus o serie de limite și, de asemenea, s-au impus o serie de limite privind materialele utilizate. Limitele au fost stabilite pentru a asigura că mediul înconjurător nu este poluat în mod semnificativ și că cerințele prin calitatea aerului și a apei sunt respectate. S-au făcut și inspecții la fața locului, a existat o monitorizare inițială și s-au făcut audituri de mediu cu vizite multiple în fiecare an. Agenția de Protecție a Mediului a fost contactată inițial în martie 2003 cu această plângere referitoare la situația animalelor de la ferma domnului Brennan. Am participat la o investigație Uh, efectuată de mai multe agenții și coordonată de minister. Investigația a monitorizat emisiile atmosferice și a analizat potențial, impactul potențial asupra solului de la fermă. Principalul agent poluator sunt florurile care se emit în etapa de coacere a cărămizilor. emisiile, etapele de producție, așa cum au fost documentate, mostrele de aer, analiza solurilor, s-a analizat și, s-au analizat și copacii și situația apei din zonă. Am măsurat nivelul de dioxină și de metale grele și pH-ul din mediul înconjurător. În ceea ce privește cadmiul, am analizat materia, materia primă să vedem care este conținutul de cadmiu și am descoperit că nivelul de cadmiu în materia primă folosită de fabrică era foarte scăzut. În 2004 și 2005 am măsurat pentru prima dată nivelul de cadmiu. În 2004 rezultatele nu au coincis cu nivelul acceptabil de 0,5 mg pe metru cub. În 2005 nu s-au înregistrat emisii semnificative de cadmiu. Agenția de Protecție a Mediului au, a urmărit și dispersia emisiilor de cadmiu și a concluzionat că aceste emisii de cadmiu sunt nesemnificative în cazul fabricii de cărămidă. analiza vegetației și a solului a arătat niveluri normale de cadmiu. Nu existau depuneri semnificative de cadmiu. Concluzia noastră a fost, prin urmare, că emisiile de cadmiu de la această fabrică nu au avut un impact de mediu semnificativ în zona înconjurătoare. În 2007, agenția a contractat o serie de experți internaționali din Regatul Unit, din uh, Statele Unite și experți uh, din industrie și ei au investigat situația fabricii de cărămidă. Aceștia au vizitat uh, fabrica și au examinat dosarele de autorizare. Concluzia a fost că investigațiile agenției noastre au fost desfășurate respectându-se standardele în vigoare, De asemenea, s-a constatat că standardele de mediu au fost respectate și de fabrică. Raportul lor a inclus uh, rezultatele tuturor investigațiilor anterioare, care în cazul animalelor a, a, a, au concluzionat că situația șeptelului nu era afectată de emisiile de la fabrică. Vă mulțumesc. Doamnă președintă, aș dori să mă refer pe scurt la două aspecte în primul rând, modul în care am analizat dovezile disponibile și, în al doilea rând, situația de la fabrică. Activitatea noastră prezentată în raportul din 2009 s-a concentrat în principal pe evaluarea tuturor datelor disponibile în momentul respectiv. Am analizat concluziile a 15 studii existente în momentul respectiv, unele făcute de noi, altele făcute de guvernul irlandez, altele independente. Și am avut șapte analize suplimentare, de asemenea efectuate în zonă. Am încercat să răspundem la o întrebare fundamentală. Există dovezi care să indice sau să susțină vreuna dintre următoarele ipoteze? gestionarea fermei, nutriția animalelor, factori genetici și alte ipoteze, deficiența de anumite elemente sau factori de mediu. Și întrebarea în fiecare caz a fost, ar putea această ipoteză să explice situația de la ferma domnului Brennan? Fiecare ipoteză și toate datele relevante au fost analizate în lumina criteriilor internaționale, criteriile Bradford Hill. Pentru că aceste criterii trebuie respectate dacă vrei să analizezi o astfel de situație în încercarea de a identifica cauza inițială. Odată ce cazul a devenit tot mai complex și volumul de date a sporit, a fost inevitabil ca rezultatele să fie oarecum incerte și concluziile să fie oarecum incerte, pentru că de multe ori elementele tindeau să confirme și apoi să infirme aceste ipoteze. Abordarea noastră a fost similară cu cea utilizată în cazul schimbărilor de climă. Deci când există riscul de incertitudine, examinezi dovezile concrete. Avem o scală de la 0 la 10. 0 înseamnă nu există nicio dovadă în sprijinul ipotezei și 10 înseamnă că nu este nicio îndoială că ipoteza respectivă este adevărată. Un scor de 5 înseamnă un caz civil și scor de 9 înseamnă caz penal dincolo de orice urmă de îndoială, practic. Noi am încercat să lucrăm cu un prag de referință de 5. Asta a fost metodologia utilizată de noi. Și acum să revenim la posibilitatea ca fabrica să fi fost răspunzătoare de situația de la ferma domnului Brennan. Am primit informații din 10 surse diferite. Prima se referea la evenimentele concrete, deschiderea fabricii, închiderea fabricii și am să revin la asta. Patru erau studii generice, unele făcute de Agenția de Protecție a Mediului, altele eh, de oameni de știință independenți. Două studii examinau florurile și două se concentrau pe cadmiu. Noi am început cu toate de la scorul de 0 presupunerea că nu există dovezi în sprijinul ipotezei și apoi am încercat să vedem ce dovezi putem identifica. În ceea ce privește fabrica, cauză potențială, scorul a fost de 2 sau 3. 2 înseamnă posibil, 3 înseamnă plauzibil, cu oareșcare dovezi în, în sprijinul acestei ipoteze. Și cam acolo ne aflam la mijlocul anului 2009. Deci existau foarte puține dovezi care să indice că fabrica ar fi fost răspunzătoare de la situația de la fermă. Sub nicio formă n-am atins acest scor de 5, care era pragul minim uh, spre care ținteam. În majoritatea acestor 10 studii nu s-au identificat uh, dovezi ferme în sprijinul acestei ipoteze. Să vă explic acum cum am interpretat datele referitoare la momentul deschiderii și închiderii fabricii. Încă o dată, ce vă spun aici sunt ide- concluzii la care am ajuns în 2009, cu datele disponibile atunci. Studiul a durat între 2003 și 2009 și în această perioadă fabrica și-a încheiat activitatea pentru două perioade scurte, la începutul lui 2007 și la începutul lui 2009 aproximativ în timpul când fabrica a fost închisă, animalele par să fi dus mult mai bine. Însă, animalele au părut să o ducă bine și pentru scurtă perioade când fabrica se afla în activitate. Deci n-am putut să facem o corelație imediată între situația animalelor și uh, faptul că fabrica era închisă sau deschisă în perioada respectivă. Sigur, ne-am considerat că e, că e foarte important să vedem uh, cum o duc animale după închiderea fabricii în 2008. Și noi uh, i-am cerut lui Dan să ne permită să facem acest lucru, însă Dan nu ne-a dat voie. Datele din ultimii ani indică faptul că producția de lapte a crescut semnificativ în ultimii ani. Însă și în acest caz, în acest caz nu avem date privind rata de creștere a animalelor. Avem niște date pentru 2009. Anul ce a urmat închiderii fabricii și în 2009 nu s-a înregistrat vreo îmbunătățire semnificativă în rata de creștere a animalelor. Nu pot să fac comentarii privind datele pe 2010, 2011, 2012, pentru că nu am astfel de date. Încă o dată, această analiză a situației din jur în perioadele în care fabrica a fost deschisă și închisă nu poate să ridice acel punctaj peste pragul de 5 sau până la pragul de 5. Această corelare între funcționarea și nefuncționarea fabricii și situația de la fermă nu poate explica foarte mulți alți factori care s-au modificat în zona respectivă în această perioadă de 5 ani. Vă mulțumesc. Domnul Kirma Andrew. Mr. Sheridan wanted to... Da, domnul Sheridan. Uh, Madam Chair, I... Doamnă președintă, doar încă un minut, dacă îmi dați voie. Pentru că aș fi vrut să sistematizez puțin discuția. După cum, cum vedeți, există o diferență de opinie în legătură cu modul în care concluziile, concluziile investigațiilor pot fi interpretate. În scrisoarea dumneavoastră spuneați că Comisia PETI vede poluarea de la fabrică ca o cauză principală, însă astăzi uh, vi s-a spus că această poluare nu, nu este răspunzătoare. Ce se poate face, ce puteți face dumneavoastră ca observator imparțial? Ați putea să trimiteți aceste rapoarte Comisiei Europene și de acolo să fie trimise mai departe la Consiliul Cercetării sau la Autoritatea Europeană a Siguranței Alimentare. Autoritățile irlandeze sunt dispuse să discute aceste rapoarte în detaliu cu serviciile Comisiei și așa Comisia PETI va primi un aviz independent care ar putea, ar putea sprijini în luarea unei decizii. Și v-aș recomanda această abordare. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. În continuare, cuvântul petiționarului, care dorește să adauge ceva. Um, yes. Thank you, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Doar câteva chestiuni în legătură cu spusele reprezentantului Ministerului Irlandez. Nu cred că Agenția de Protecție a Mediului a fost foarte transparentă în ceea ce privește înregistrarea nivelurilor de cadmiu n-am auzit foarte multe. Vorbeau de cărămidă vitrificată și cam atât. Însă, în aprilie 2004, Agenția de Protecție a Mediului a găsit 24 de grame pe oră emisii, care sunt 100, de, cu 160 de ori mai mari decât pragul admisibil nivelul este de 0,15 grame pe oră, s-au înregistrat 24 de grame. Probabil dumneavoastră ați auzit asta în spusele lor, dar eu n-am auzit-o. Ei au concluzionat că nu sunt emisii de cadmiu de la fabrică. Deci această concluzie este incorrectă. Au existat emisii de cadmiu. Au vorbit despre analiza mostrelor de sânge. Într-adevăr, 200 și ceva de mostre de sânge au fost contaminate cu cadmiu într-un laborator agreat de Agenția de Protecție a Mediului. Însă, înainte ca aceste mostre să fie contaminate, alte mostre de sânge de la fabrică indicau a, 200 de părți pe milion la cadmiu. Înainte de contaminare, s-au identificat acestea la 3-6 luni mai târziu au găsit un nivel de 400 de părți pe milion cadmiu în sânge. Nu cred că prezentarea reprezentantului Departamentului Agriculturii a, a inclus aceste fapte. Deci, categoric s-au găsit niveluri extrem de ridicate de cadmiu în sângele de la vite, dincolo de contaminarea accidentală. Și ne putem întreba cum s-au contaminat 250 de mostre separate cu cadmiu într-un laborator aprobat. Cadmiu nu zace pe, pe vreo, vreo masă în laborator. Însă asta totuși s-a întâmplat Apoi, încă două seturi de mostre au dispărut. Nu știe nimeni unde s-au dus. Cercetătorii au luat mostre de sânge două luni mai târziu. S-au spus că le-au pierd, le pierdut și nu le-au examinat. Și alte mostre prelevate la fabrică, de asemenea, au fost pierdute. Comisia o să vă spună că fabrica respecta standarde de mediu. S-a făcut o evaluare independentă a modului în care fabrica a fost gestionată și cât de frumos s-au descurcat în a reduce nivelurile de emisii. Însă nu o să vă spună că monitorizarea s-a făcut cu un dispozitiv care n-a fost reglat cum se cade, a fost reglat pentru a identifica emisiile cu, cu, la un prag de 2, sub nivelul limită. Ci deci era un aparat care n-a fost calibrat așa cum trebuie. Dispozitivul respectiv dă date false de 2 ani încoace era un nivel de 21 în mediu și dispozitivul respectiv indica un nivel de 10, pentru că nu era calibrat așa cum se cade. Și asta nu o să vi se spună. Cred că ajunge deocamdată. Normal ar fi fost ca uh, Normal ar fi fost să vă dau cuvântul la sfârșitul dezbaterii, dar are, are cuvântul și al doilea petiționar. Aveți cuvântul, da. I would to, uh... Eu aș dori să revin la spusele domnului Sheridan, însă a spus că sunt patru concluzii ale acestui raport de sinteză. Dânsul s-a referit la investigația Chandler's, care a arătat că solurile au fost greu de analizat, nivelul de nutrienți din sol și vegetație nu diferea în raport cu cotele din restul Irlandei, însă nu v-a spus că practicile agricole erau aceleași. Deci practicile, ceea ce făcea Dan nu diferea de ceea ce făceau ceilalți fermieri din Irlanda. Deci asta nu putea să explice diferențele. S-a spus că sănătatea oamenilor n-a fost afectată în zonă. Însă, reprezentanți ai Serviciului de Sănătate Publică n-au vizitat ferma lui Dan nu au, uh, nu au uh, încercat să vadă care este starea de sănătate a lui Dan și a membrilor familiei sale. Dacă nu vom trece la comisie. Domnule Kir McKenzie, aveți cuvântul. Uh, este a doua oară când mă întrerupeți. Trecem la comisie și veți avea cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Okay. I'll, I'll Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să prezint puțin investigația întreprinsă de comisie în legătură cu fabrica de cărămidă și despre activitatea acestei fabrici de cărămidă în sensul punerii în aplicare a directivei prin poluarea din 1996. Această directivă, cunoscută ca directiva IPPC, cere ca fabricile ce fac obiectul directivei respective să respecte nivelul, minim, nivelul impus de tehnologie și de emisii. Acest, printre aceste fabrici se includ și fabricile de cărămidă de genul celei în cauză. Comisia a venit în fața Comisiei PETI în repetate rânduri și a prezentat concluziile. Ar trebui eventual să rezum aici investigațiile efectuate de noi și datele pe care le-am primit până acum. Prima comparație pe care o facem este între condițiile de autorizare pentru fabrica de cărămidă și ceea ce recunoaștem noi la nivel european ca tehnici optime. În acest sens, ne avem un document de referință pentru tehnicile cele mai bune, numit BREF, care spune care sunt nivelurile tipice de emisii care apar în cazul în care tehnicile cele mai bune sunt utilizate. Deci noi am făcut o comparație între condițiile de autorizare și standardul nostru. Concluzia a fost că la autorizare fabrica respecta normele europene în vigoare. A doua etapă a investigației s-a referit la datele de monitorizare. Am comparat datele obținute cu cele din procedura de autorizare. Investigația cea mai recentă ne-a arătat că între 2001 și 2006 au existat o serie de încălcări ale condițiilor de autorizare. În special e vorba de emisiile de floruri, în 10 rânduri s-au încălcat condițiile de autorizare pentru cloruri, în 10 rânduri, pentru particule, în două ocazii și pentru oxizi de azot în două rânduri. Informațiile colectate de autoritățile irlandeze au sugerat că fabrica trebuie să ia măsuri și a luat măsuri pentru a elimina aceste deficiențe. După ce am examinat condițiile de autorizare și situațiile de încălcare și, de asemenea, măsurile luate de autoritățile irlandeze, nu am putut să identificăm o încălcare a directivei IPPC. Informațiile pe care le-am examinat se referă la perioada 2001-2006. pe baza informațiilor pe care le-am primit noi, am ajuns la această concluzie. Ar mai fi un factor de luat în considerare. Directiva IPPC a intrat în vigoare doar la 13 octombrie 2007. Și am să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi da cuvântul ă, doamnei Prendergast. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este absolut evident pentru toată lumea că trebuie să găsim o rezolvare pentru această petiție. Există multă derută în ce privește datele științifice și concluziile rapoartelor emise de autoritățile irlandeze. Acestea fiind zise, doamnă președinte, V-aș uh, cere ca această petiție, împreună cu toate datele științifice și concluziile rapoartelor, să fie trimise pentru o evaluare competentă la Consiliul uh, Comun de Cercetare. Pentru noi, ca eurodeputați, este foarte greu să putem ajunge la o concluzie uh, justificată. Mulțumesc. Continuare are cuvântul doamna McGuinness. Uh, Mulțumesc, președinte. După cum știți, nu mai sunt membru al acestei comisii, însă am fost membru atunci când domnul Brennan a venit pentru prima oară cu petiția sa. Îmi uh, pare rău că a trebuit să se treneze atâta timp fără să dăm o rezolvare. Este neplăcut pentru domnul Brennan și ar trebui ca noi să-l ajutăm să găsească o soluție la această problemă. Totuși există și două lucruri pozitive care au reieșit din această dimineață. Cred că pentru prima dată au venit aici reprezentanți din partea statului membru, care au uh, explicat care au fost măsurile și eforturile întreprinse până acum în acest caz. Lucru binevenit. De asemenea, mă bucur să aud că lucrurile s-au uh, îmbunătățit la fermă. Aș uh, repeta ceea ce am spus uh, data trecută când ne-am uh, întâlnit la această comisie și anume că uh, am ascultat deja părerea ambelor părți și am constatat că nu se pot pune de acord asupra concluziilor la care au ajuns organismele de investigație din Irlanda. Nu se pot pune de acord asupra datelor științifice, inclusiv asupra nivelului de cadmiu și cred că ar fi util ca cei de la comisie să comenteze puțin în legătură cu propunerea domnului Sheridan, cred că dumnealui o emisese, și uh, aș vrea ca, știu eu, Consiliul Comun de Cercetare să ne spună care este părerea sa, să ne dea o îndrumare. Și aș vrea ca Uh, și comisia deci să ne comenteze. Vreau să știu de asemenea ce consideră Dan Brennan, ce părere a el despre această propunere. N-a reușit să-și facă auzită vocea în statul membru, dar dacă el este de acord cu această propunere, atunci uh, aș tinde să-i dau ascultare, pentru că noi în comisia aceasta vrem să dăm ascultare cetățenilor. Deci, uh, dacă sunteți de acord și dacă statul membru este de acord să transmită toate informațiile și să coopereze pe deplin și dacă există un organism care are resursele pentru a evalua datele, atunci cred că ar fi cel mai bine să apelăm la acest organism pentru o încheiere. Cu toții știm că există o problemă, și uh, nu e suficient să spunem că se face vinovat un complex de factori. Poate că așa este, dar asta nu dă niciun fel de uh, compensație sau de reparație petiționarului. Așadar, aceasta este părerea mea și cred că domnul Brennan de asemenea ar trebui să-și exprime părerea cu privire la această propunere și dacă da, ce semne de alarmă trage. Mulțumesc. Kelly, aveți cuvântul. Eh, thank you very much. Firstly... Mulțumesc. Mai întâi vreau să spun că eu nu am niciun fel de interes personal, este în afara circumscripției mele, deci vorbesc uh, pur și simplu din perspectiva petiționarului. E bine că sunt prezente ambele părți uh, în această dimineață, însă nu știu de ce, nu înțeleg de ce statul n-a fost uh, reprezentat și înainte. Poate că n-am fi uh, trenat atâta dacă ar fi fost prezent aici uh, și uh, în ocaziile anterioare. Practic, aici noi nu vrem să arătăm cu degetul înspre nimeni, nu vrem să desemnăm vinovați, ci să găsim o soluție. Și, din acest punct de vedere, dacă mă gândesc și la perspectiva statului, îmi dau seama că statul a acordat o autorizație pe baza unor condiții uh, a comparat dovezile cu datele de la alte ferme și a considerat poate că dovezile erau neconcludente. Totodată aud însă că un laborator privat a rătăcit probele. Și acest lucru este pur și simplu ignorat uh, ca un uh, aspect dezagreabil nefericit, dar asta nu uh, ne ajută cu nimic, nu îl ajută pe petiționar. Adesea, în situații de genul acesta, autoritatea de stat spune, da, am făcut o greșeală și atât, și gata. Însă dacă un individ, dacă o persoană fizică sau um, o persoană juridică face o astfel de greșeală, este pedepsită cu asprime. Dacă ne uităm la situația individuală a domnului Brennan, la ferma sa, era destul de logic să presupunem că ea este cauzată de activitatea de la fabrică. Că acest lucru e dovedit sau nu, rămâne de văzut. Dar din punctul de vedere al petiționerului, el avea obligația de a încerca să cerceteze această ipoteză și de a obține despăgubiri, dacă într-adevăr se dovedește că așa este. Deci eu acum aș uh, merge pe varianta sugerată de colegii de mai devreme să transmitem acest dosar unui uh, organism competent care să facă evaluare, însă sarcina probei nu ar trebui să revină petiționarului. Dovezile sugerează că dolența sa este întemeiată și dacă așa este, a suferit pierdere atât pe plan emoțional cât și financiar caz în care trebuie să fie despăgubit, fie de stat, fie de comisie, fie de firmă de asigurare sau de altcineva. Însă, hai să ne punem în pielea lui. Să faci agricultură într-o astfel de situație, să ți se întâmple uh, astfel de uh, lucruri, să îți sufere animalele. Mi se pare că concluzia este logică. Ar trebui să privim cu simpatie către nenorocirea domnului Brennan. Mulțumesc! Walsh Domnule Walsh. Mulțumesc, domnule președinte. Problema este foarte gravă. Mie mi s-a părut evident încă de la bun început și să știți că sunt implicat în acest caz de aproape 10 ani, mi s-a părut evident și vreau să spun și comisiei că și eu fac agricultură în aceeași regiune ca și Dan Brennan și, de la bun început, n-am avut nicio îndoială cu privire la ceea ce se întâmplă acolo la fermă, nicio îndoială cu privire la investigațiile desfășurate de Agenția de Mediu. Și anume că această anchetă s-a desfășurat pur și simplu greșit. În ce mă privește, de la bun început, această anchetă s-a purtat doar în scopul de a dovedi că Dan Brennan nu este un fermier bun au uh, condus investigațiile în așa manieră încât să găsească o problemă la Dan Brennan, la animalele sale sau la metoda sa de creștere animalelor. El însă are o reputație și oamenii pot să o judece singuri. Eu însă susțin că Dan Brennan este un fermier excepțional și putem aduce aici uh, pe toți vecinii lui și cu toții vor confirma acest lucru nu suntem uh, pe punctul de a-l dezamăgi. Rapoartele întocmite de Agenția de Stat nu aruncă decât o uh, confuzie în toată această problematică. Pur și simplu, agenția a ignorat unele dintre faptele și certitudinile existente. Și anume că la fermă s-a înregistrat un nivel foarte ridicat de metale grele lucru omis. S-a spus mai devreme că producția a scăzut uh, la fabrică începând cu 99 și în 2008 a încetat. Este cunoscut uh, boomul construcțiilor din Irlanda. Vă întreb, credeți că din 99 și până în 2007 a scăzut, uh, a scăzut domeniul construcțiilor în Irlanda? Să știți că nu, din contră, tocmai din cauza acestui boom, la fabrică se lucra în ture, se lucra 24 de ore din 24. În 2007, producția a scăzut pentru că atunci s-a declanșat criza financiară și producția a fost încetată în 2008, când nu s-a mai construit în Irlanda. Este un lucru semnificativ. Spuneam colegilor că ieri, în timp ce veneam spre aeroport, am văzut doar două macarale la orizont în Irlanda. Dar uh, înainte de declanșarea crizei, vedeai sute de macarale la orizont. Producția nu a scăzut uh, pur și simplu din 99 până în 2007, ci a crescut și numărul de probleme registrate la ferma domnului Brennan a crescut și el. Dacă te duci astăzi la ferma domnului Brennan, rămâi uimit de cât de mult s-a îmbunătățit starea animalelor, a crescut producția de lapte. Deci eu sunt de acord cu Dan. Face foarte bine că contestă modul în care a fost autorizată fabrica. Până și cu ochiul liber se poate vedea diferența înainte și după. L-a costat o avere să se lupte cu um, autoritățile irlandeze. Trebuia să ia dovezi, să ia probe de sânge la fiecare două săptămâni, să încerce să-și salveze animalele, să le hrănească mai bine și sunt de acord cu Dan Brennan, face foarte bine că duce această luptă mai departe. Eu l-am vizitat de mai multe ori la fermă în ultimii ani și am văzut că animalele erau afectate atunci. Acum însă nu mai sunt afectate. E suficient să ne uităm la arborii, la copacii din din fermă. Nu trebuie să fii expert ca să-ți dai seama că în perioada anterioară copacii erau afectați. Dacă mergeți acum, astăzi, vedeți că copacii sunt sănătoși. Și asta din cauza că fabrica a fost închisă în ultimii patru ani. Ascultându-i pe câțiva dintre intervenienții de astăzi, care spuneau că nu există dovezi uh, concludente, că nu există dovezi uh, care să arată că rata de creștere suferea. Mi se pare incredibil. Cum pot să vină niște profesioniști să spună așa ceva? Am aici disponibilă lista cu miile de, de, de probe de sânge. Și reiese clar că la unele dintre aceste probe nivelurile de metal erau mult deasupra celor admise. și uh, este oricum suspectă acea contaminare în laborator. Este vorba despre un laborator autorizat până la urmă. Mi se pare ciudat ca uh, probele să dispară la un moment dat și să nu se găsească nicio explicație. Dacă eu, ca fermier, sau Dan Brennan, fermier, am face astfel de greșeli în activitatea noastră agricolă de zi cu zi? Noi am fi penalizați foarte dur din cauza că nu respectăm ecocondiționalitatea. Unde este dreptatea? Unde, sau, unde e dreptatea în cazul lui Dan Brennan, care este un biet fermier care nu încearcă decât să-și facă treaba în fiecare zi? Cât l-ar costa pe el? Nu mii, sute de mii l-a costat în ultimii 10-15 ani tot ce s-a întâmplat la ferma lui. Uh, nu știu ce să zic despre acel uh, comitet uh, comun de cercetare despre care vorbeați mai devreme sau despre autoritate privind siguranța alimentară. Un lucru știu însă și trebuie să insist pe el, anume că Dan și cei din agricultură au o contribuție și ar trebui să fie ascultați în orice investigație. Trebuie să se facă o investigație serioasă. Nu are rost să tot venim aici dacă nu putem să înregistrăm niciun fel de progres. Eu cred că raportul întocmit de autorități și care pur și simplu a ignorat multe dintre fapte trebuie refăcut. E pur și simplu o insultă la adresa lui Dan Brennan și a familiei sale. Nu-mi dau seama cum niște profesioniști pot să vină aici și să emită cu această șalanță niște fapte neadevărate. Comisia se referea la date până în 2006, dar Dan Brennan a dat date care merg până în 2008-2009. Comisia le ignoră? Atât, mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Miranda. Presidenta, este nu un caz izolat. Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta nu este un caz izolat, ci este un exemplu. Și eu vin dintr-o țară care face agricultură, așa cum se face în Irlanda, și știu că la noi nu se oferă suficiente uh, dovezi din partea autorităților că se face ceea ce trebuie. Eu cred că există suficiente argumente în favoarea petiționarului. Lipsa de transparență, lipsa de dovezi din partea autorităților, lipsa de rigoare științifică. Propunerea mai multor deputați, cea emisă mai devreme, este perfect justificată și trebuie să ținem cont și de factorul uman. Șase ani înseamnă foarte mult pentru exploatația agricolă, înseamnă foarte mult pentru sănătatea și oamenilor și animalelor. Și mi se pare uh, inadmisibil să cerem petiționarului să vină cu dovezi. În răspunsul din 26 octombrie, Comisia Europeană spunea că s-au constatat mai multe cazuri în care au fost uh, încălcate condițiile de acordare a autorizației. Ar trebui să veniți cu formulare mai precisă și um, în ce privește aplicarea directivelor de către statul membru, aici s-a constatat că statul nu este suficient de riguros în punerea în aplicare. Un alt argument invocat de reprezentanții autorităților irlandeze era că regimul actual diferă de cel uh, atunci când uh, existent atunci când s-a înființat fabrica și că există niște boli uh, neobișnuite, niște boli obișnuite. Nu știu ce înseamnă asta. Agricultorul își vede șeptelul în fiecare zi, își monitorizează animalele. Eu susțin această petiție. Da. Uh, I give the floor now to... Are cuvântul doamna Vertman. Mulțumesc. Aș vrea să vă spun că sunt uh, austriac. Austria este o țară montană. Se face agricultură la altitudini înalte și mă uluiește faptul că mai punem sub semnul întrebării legătura între agricultură și metalele grele. Se știe încă din anii 70 care sunt consecințele emisiilor de metale grele asupra ființelor umane și asupra animalelor. Deci susțin uh, petiționarul. Sunt convinsă că e nevoie de o anchetă independentă. Este uh, de neconceput ca un astfel, o astfel de situație scandaloasă să se poată produce în Europa. Uh, petiționarul face eforturi. Nu sunt agricultoare eu însă, însă îi cred pe toți cei care au luat cuvântul aici cei care au spus că este un agricultor bun. Este îngrijorat de starea de sănătate a animalelor sale. Cu toții avem familii, el își cunoaște animalele, știe dacă animalele sunt bolnave sau sunt normale. Simplu fapt că vorbim despre așa ceva astăzi este scandalos. Rog Comisia să organizeze o anchetă independentă, se va putea vorbi și despre restituirea costurilor. Petiția aceasta trebuie să rămână deschisă până când vor fi uh, dovedite toate faptele, fără niciun fel de ambiguitate, în așa fel încât să nu mai avem observații de făcut reprezentantul Comisiei, domnul uh, Kir Andrew, aveți cuvântul. I think um, in terms of În ceea ce privește o anchetă independentă, mi-e greu să mă angajez din perspectiva Comisiei la ora actuală. Putem să facem o anchetă, însă este greu să, ne, să facem un angajament în ceea ce privește agenția implicată sau uh, departamentul din comisie implicat. Petiționarul și alții și-au exprimat dorința să se facă o anchetă. E vorba despre nivelurile de cadmiu mai degrabă decât despre animale nivelul de cadmiu mai degrabă decât despre uh, fabrica de cărămizi. Însă, după cum vă spuneam, nu pot să fac mai multe promisiuni fără a-mi depăși uh, competențele acum. Dicționarilor, cine mai are ceva de adăugat să ia cuvântul, vă rog. I just want to bring... Microphone. Michael. Sorry. I'm, I'm actually, yeah, sorry. Thank, thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mă întorc la ce s-a întâmplat aici, să nu pierdem din vedere animalele. Foarte multe animale au suferit autoritățile au vrut pur și simplu să dovedească că la originea problemelor nu este fabrica de ciment. Cu toții ne dăm seama că animalele au fost afectate. Deputații din această comisie au văzut cum sufereau animalele. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că toate rapoartele autorităților spun că nu fabrica era responsabilă, însă animalele acelea au suferit și în momentul în care autoritățile au uh, plecat, animalele au continuat să sufere. După încetarea producției în fabrică, starea animalelor s-a îmbunătățit considerabil. Oratorul nu mai are microfon.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 Nu mă lungesc mai mult, însă dacă se va organiza o anchetă independentă, o anchetă științifică, vă rog să vă asigurați că organismul care face ancheta dispune de toate informațiile, pentru că foarte multe informații au fost lăsate uh, deoparte în aceste rapoarte. Sunt informații foarte relevante care trebuie examinate. Mulțumesc. I, I just possibly... Aș vrea să Uh, adresez o cerere comisiei. Am trimis comisiei dosare cu privire la emisiile de la fabrica de ciment până în octombrie 2008. Ultima monitorizare, microfonul oratorului s-a stins. În noiembrie 2007, 7 și octombrie 2008 am transmis informații care arătau încălcări ale prevederilor în ceea ce privește emisiile de floruri. Însă ei au ținut cont de uh, date doar până în 2006. Noua legislație s-a, uh, a fost adoptată în 2007. De ce nu au ținut cont de aceste încălcări multiple. Vorbim despre 380 de monitorizări și 370 arătau încălcări ale uh, prevederilor uh, în ceea ce privește emisiunile de fluoruri. Am uh, obținut aceste informații din dosarele publice ale Agenției de Protecție a Mediului. Se întâmplă ceva aici. Din partea petiționarilor mai dorește cineva să intervină? Da, doamnă I'd, I'd like to ask Mr. McAndrew to answer that point. Aș vrea să-l rog pe domnul Andrew să ne spună de ce uh, a ignorat informațiile pe care le-am uh, trimis. Uh, ne poate spune cineva că numărul de încălcări nu este semnificativ? Doamna McGuinness. În ceea ce privește contradicția dintre comisie și experți. Această problemă trebuie rezolvată la acest, la alt nivel. S-au ridicat aici probleme grave, însă aș vrea să îi întreb pe petiționari dacă susțin părerea deputaților în privința uh, faptului că trebuie să menținem deschisă această petiție și trebuie să uh, o transmitem organismului uh, celui mai adecvat. Cred că datorăm domnului uh, Brennan, avem datoria față de el să menținem petiția aceasta deschisă. Consider că petiția trebuie să rămână deschisă. Propun să analizăm în detaliu toate documentele care au fost aduse în discuție astăzi de ambele părți. Trebuie să ne asigurăm că pe baza concluziilor discuției de astăzi și în urma analizării diferitelor rapoarte coordonatorii comisiei vor putea lua o decizie adecvată. De, aceea, de asemenea solicităm comisiei europene prin intermediul centrului comun de cercetare să efectueze o evaluare independentă în limitele mandatului său a acestui caz complicat. În continuare vom trece la punctul șaisprezece de pe ordinea de zi se află ase petiii pe tema proteciei păsărilor migratoare în italia frana belgia germania i irlanda. este vorba despre petiiile șapte sute nouăzeci și opt din două mii patru trei sute treizeci și patru din două mii cinci opt sute optzeci și șase din două mii cinci cinci sute treizeci din două mii șase 1091 din 2007 și 1374 din 2010. Va vorbi reprezentantul petiționarului care a prezentat petiția numărul 886 din 2005. Să-l ascultăm pe domnul Jean-Claude Beaumont din partea Ligii Regale Belgiene pentru protecția păsărilor. Aveți cuvântul. Da. Doamnă președintă, petiția noastră a fost semnată de numeroși uh, cetățeni care au cerut să se respecte legislația europeană în vigoare. Din 2005 nu s-a schimbat aproape nimic. Vorbeam despre o perioadă de tranziție acordată Maltei pentru a se conformeze cu directiva păsări. Suntem în 2012, primul raport din 2005 cu privire la aplicarea exigențelor uh, se pare că a fost finalizat, încă, însă Comisia nu l-a primit. Malta nu dorește, de fapt, să pună capăt masacrului uh, păsărilor uh, migratoare, încearcă să tragă de timp pentru a uh, da satisfacție vânătorilor din Malta. Malta nu și-a exterminat doar propriile păsări autohtone, exterminează și păsările protejate din Europa. Păsările sunt un patrimoniu comun, ca și cultura sau istoria. Cu ce drept uh, o țară își permite să calce în picioare directivele europene și să distrugă acest uh, bun comun, să distrugă un element important al biodiversității. Uh, Liga Regală Belgiană pentru Protecția Păsărilor cere Comisiei Europene să acționeze ferm pentru ca Malta să-și respecte angajamentele, să respecte păsările și mediul. Vă mulțumesc! Și eu dau cuvântul în continuare reprezentantului Comisiei Europene, domnul Peter Koller. Mulțumesc, doamnă președintă. În uh, ceea ce privește numărătoarea păsărilor din Malta, Comisia consideră că legislația din Malta respectă termenii legali și respectă legislația europeană în materie de protecție a păsărilor migratoare. De asemenea, Comisia consideră că această legislație respectă verdictele Curții de Justiție în 2009, care au condamnat Malta pentru practicile din 2007-2009. În ceea ce privește sezonul de vânătoare din acest an, De asemenea, înțelegem că posibilitatea unui sezon limitat în acest an va fi analizată de autoritățile mateze pe baza recomandării Consiliului Consultativ al Guvernului Maltez. Verdictul din 2009 a lăsat posibilitatea unui sezon limitat în primăvară în Malta, un sezon de vânători limitat, cu condiția ca cerințele din directiva păsări să fie respectate. Malta, sigur, trebuie să monitorizeze clar termenii acestei derogări. Comisia a încurajat Malta să intensifice activitățile de monitorizare, dar este clar că încă este loc de îmbunătățiri în acest sens. Comisia așteaptă ca Malta să intensifice activitățile menite a impune respectarea legislației în vigoare. În ceea ce privește uh, capcanele pentru păsări, capturarea de păsări în Malta, Comisia a lansat o procedură de încălcare pentru că Malta a permis capturarea patru specii distincte de păsări în fiecare toamnă, nerespectând condițiile din directiva păsări. După notificarea trimisă anul trecut de comisie, Malta a redus amploarea acestei derogări și a permis capturarea unei singure specii în toamna anului trecut. Însă nici această derogare nu a asigurat respectarea cerințelor din directiva păsări. Comisia a recurs la dispozițiile articolului 258 din tratat. Continuăm să monitorizăm situația pentru a ne asigura că autoritățile de acolo vor lua măsuri pentru a impune respectarea legislației europene privind protecția păsărilor sălbatice. Na? Doamnă Miranda, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Grupul nostru ar dori ca această petiție să rămână deschisă, categoric, s-a demarat o procedură de la Comisie și situația n-a fost încă rezolvată. De asemenea, directivele europene privind biodiversitatea ridică și problema aplicărilor, pentru că au fost probleme în statele membre în repetate rânduri. În cazul Maltei, situația este absolut evidentă în acest sens. 8.000 de păsări ucise în 2004, fără repercusiuni. Deci vă rog, păstrați această petiție deschisă. Să intervină în concluzia celor discutate aici, consider că aceste petiții trebuie să rămână deschise și să continuăm monitorizarea lor. În continuare, vom discuta pe... trecem la punctul 17, vom discuta petițiile 1518 din 2008, 997 din 2007 și 1503 din 2007 toate trei se referă la protecia păsărilor din bulgaria. în sală se află petiionarul pentru petiia numărul o mie cinci sute optsprezece din două mii opt doamna irina mateeva din partea societăii bulgare de protecie a păsărilor. ea ne va face o prezentare în powerpoint să o urmărim. avei cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să apar pentru a doua oară în fața Comisiei Petiții. Aș dori ca foarte pe scurt să mă refer la petiția 1518 din 2008 și 0997 din 2007. Aș dori să vă aduc ceva vești bune însă, din nefericire, nu pot să fac acest lucru. De ce? E bine, situația de fond nu s-a îmbunătățit. În plus, în unele cazuri s-au înregistrat chiar înrăutățiri. În ceea ce privește desemnarea siturilor Natura 2000 pentru păsări, aș dori să vă spun că încă nu avem zone desemnate ca atare. Majoritatea zonelor relevante sunt situate de-a lungul coastei Mării Negre. Ele sunt văzute de comisie ca fiind deja zone desemnate Natura 2000, însă în conformitate cu dreptul bulgar, acest lucru încă nu s-a întâmplat. Pe lângă aceste zone, avem și alte zone protejate care încă n-au fost desemnate ca atare din cauza unor motive economice. O astfel de zonă este zona Rila din sud-vestul Bulgariei. Există acolo proiecte pentru stațiuni de schi și o altă zonă este zona Caliacra, din nord-estul Bulgariei. Acolo se construiesc ferme eoliene pe suprafețe extinse. În ciuda eforturilor întreprinse de noi și de Comisia Europeană, pentru aceste două zone nu prea există speranțe să fie desemnate ca zone protejate dacă nu se iau măsuri, dacă nu se întreprind măsuri ferme. În ceea ce privește zona protejată Caliacra și petiția 1918, aș spune că în ultimii ani construcția de ferme eoliene în Dobrogea s-a intensificat considerabil. Deja avem 3928 de turbine instalate sau aprobate și construcția lor înaintează rapid. În ultimele luni s-a aprobat construcția de noi ferme eoliene și procesul se accelerează. Aici e vorba de o zonă restrânsă, unde trăiesc foarte multe specii de păsări migratoare, care au, au deosebit de mult de suferit, mai ales rațele sălbatice. Aceste rațe cu gât roșu nu trăiesc decât în această zonă a Dobrogei, bulgare și românești. Din cauza fermelor reunite de la Caliacra s-au înregistrat pagube semnificative în stocul de păsări. Habitatul lor, habitatul lor natural a fost restrâns, s-a pierdut mult din suprafața pe care o ocupau anterior și studiile noastre indică faptul că aceste rațe aceste gâște, de fapt, au început să evite zona în care migrau în mod normal, zona Caliacra. Cu o lună în urmă, constatat că ferma eoliană din zona Caliacra, anunțată ca un proiect de succes, nu o să mai fie construită deloc. Construcția a început, Pe lângă asta, fermele din zonă amenință și alte locații importante pentru această specie de păsări. S-a aprobat la începutul lunii martie construcția acestor noi ferme eoliene și au oferit, dat autorizație pentru aplicarea preliminară, pretextând că este o situație de interes public general. Cerem, prin urmare, o reacție imediată cerem o reacție rapidă, pentru că dacă nu se reacționează repede, aceste zone nu o să mai găzduiască păsări niciodată. Cerem ca aceste zone, Rila și Caliacra, să fie desemnate zone protejate cât de curând posibil și rugăm demararea procedurii de încălcare pentru desemnare inadecvată. Sperăm să se treacă la un aviz justificativ în acest sens. Cerem Comisiei PETI să încurajeze Comisia Europeană și să ajute Comisia Europeană să silească guvernul bulgar să respecte directiva păsări. Vă mulțumesc pentru atenție. Din partea uh, Comisiei Europene dau cuvântul doamnei Penceva. Thank you, Madam Chair. Um, the, the European Commission is Comisia Europeană cunoaște problema desemnării zonelor Natura 2000 din Bulgaria. Mulțumim uh, petiționare pentru informațiile oferite și mulțumim onoraților membri ai Comisiei Petiții pentru atitudinea proactivă de care au dat dovadă și de asemenea pentru concluziile vizitelor documentare din Bulgaria. Ceea ce privește chestiunile ridicate aici, aș dori să vă spun că noi, cei de la Comisie, păstrăm un dialog permanent cu cetățeni și cu ONG-uri și primim tot mai multe informații în legătură cu chestiunile discutate. De asemenea, suntem în dialog cu autoritățile naționale și am cerut date referitoare la desemnarea zonelor protejate. De asemenea, elementele privind autorizarea proiectelor cu caracter economic. De asemenea, Comisia întreprinde măsurile necesare în temeiul tratatelor referitoare la desemnarea suficientă și la protejarea eficientă a acestor zone. În ceea ce privește desemnarea zonelor protejate, aș dori de asemenea să vă spun că după acest dialog activ, dialog activ și după ce am declanșat procedura de încălcare, s-au luat măsuri Considerabil, În mai 2011, autoritățile naționale au decis să extindă rețeaua zonelor protejate din Bulgaria. Prin urmare, zonele protejate acoperă 244.000 de hectare. Considerăm că această procedură de desemnare înaintează în mod satisfăcător pentru multe zone protejate, mai ales pentru zona uh, centrală a Balcanilor și a zonei de est din munții Rodopi. Urmează să mai avem discuții cu autoritățile naționale, în acest sens, la începutul lunii mai. În ceea ce privește zona Caliacra, informăm petiționarea și Comisia Petiții că această chestiune a făcut obiectul unei scrisori oficiale adresate autorităților bulgare în septembrie 2011. Această notificare oficială se referă la două chestiuni, desemnarea insuficientă a zonei Caliacra și impactul unor proiecte economice din zonă, proiecte menționate de altfel și de petiționare. Informațiile relevante au fost primite la finele ianuarie și sunt în curs de evaluare la comisie. Vă asigur că noi la comisie vom continua să monitorizăm situația și, dacă este necesar, o să luăm măsuri în temeiul tratatului, mai ales a articolului 258. Asta în încercarea de a proteja capitalul natural atât de bogat al Bulgariei. Vă mulțumesc. Mulțumim Comisiei pentru această prezentare. Dorește cineva din sală să ia cuvântul? Doamnă Miranda, aveți cuvântul. Creo que es justo, Presidenta, intervenir eh, si nadie más lo hace. Cred că ar trebui să fac câteva comentarii, doamnă președinte, dacă altcineva oricum nu se înscrie la cuvânt. E important, în opinia mea, ca petiționarea să înțeleagă că are sprijin aici. Știu foarte bine ce se întâmplă în propria mea țară, Există zone care au fost desemnate zone protejate, însă adesea legislația nu este respectată. Guvernul anunță că o zonă este protejată, dar nu face asta decât dacă este dat în judecată pentru încălcări anterioare. Nu, aceste zone ar trebui să fie protejate de la bun început nu e nevoie ca cineva să conteste o încălcare ca etapă preliminară declarării naturii acestor zone. Această desemnare în sine ar trebui să fie suficientă. E evident că lucrurile nu stau așa. Autoritățile bulgare vor trebui să ia măsuri și vor trebui să monitorizeze mai bine aceste ferme eoliene și să protejeze mediul, pentru că evident, habitatele păsărilor se deteriorează. Aș sugera, prin urmare, ca această petiție să rămână deschisă. Acestei dezbateri, consider că petițiile trebuie să rămână deschise. Comisia pentru Petiții va monitoriza cu atenție acest caz important, în colaborare, bineînțeles, cu Comisia Europeană. Trecem la ultimul punct de pe agenda de astăzi, petiția numărul 1044 din 2001, depusă de către joanna swaib pe subiectul comerului cu produse obinute din procesarea focilor. petiionarea este alături de noi va face o prezentare în powerpoint să o urmărim dacă este pregătită. Thank you. Um, mulțumesc din partea Humane Society International și din partea celor peste 20.000 de cetățeni din întreaga Uniune care au semnat această petiție, vreau să vă mulțumesc, doamna președinte, doamna Băsescu, pentru ocazia de a vorbi în această comisie în legătură cu provocarea Canadei de la OMC și uh, comerțul cu produse derivate din focă. În mai 2009, Parlamentul European a votat copleșitor în favoarea interzicerii comerțului cu produsele derivate din focă. Asta după zeci de ani de uh, discuții la nivel politic și în public în legătură cu faptul că produsele acestui uh, comerț uh, crud uh, cu uh, produse din foc sunt plasate pe piața Uniunii Europene și acum, pe scurt, uh, să vă amintesc de ce au fost interzise aceste produse în Uniunea Europeană. Sper că materialul video funcționează. Sorry, could I have some just technical assistance from this? Uh... O să vă rog să-mi oferiți niște asistență tehnică. Cer ah. asistență tehnică. Hold on. Okay. Uh, Cred că am reușit. Acum vreau să vă arăt un material video scurt de la ultima vânătoare de foci de anul trecut. Canada pretinde că această vânătoare este una care respectă principiile umanitare și că este bine reglementată, dar acest material este de anul trecut, de la masacrul focilor, și arată un uh, exemplu este un exemplu despre modul în care Canada reglementează în mod inuman vânătoarea comercială de foci și cum nu pune în aplicare reglementările existente. Anul trecut, echipa noastră a filmat pui de focă perfect conștienți care erau um, vânați cu cârlige de metal și târâți pe gheață sau Um, ridicați târâții la bordul navelor timp ce erau încă vii. Îi vedem aici cum suferă și agonizează în mijlocul unor cadavre la bordul navelor. Vedem uh, foci care sunt rănite și care sunt lăsate să sufere sau care sunt uh, împușcate în mod repetat în ape deschise. Lucruri uh, și imagini foarte tulburătoare. Vestea bună este însă că, din cauza că Uniunea Europeană și-a închis piața, peste câteva mii, sau câteva mii de foci au fost scutite de această soartă oribilă. Anul trecut, mai puțin de 38.000 de foci de Groenlanda au fost ucise, în comparație cu 350.000 cu, an, cu 5 ani înainte. Deci, a scăzut numărul de animale care suferă din cauza acestui comerț. Acum câteva luni și Rusia a interzis importul și exportul de piei de uh, foci de Groenlanda și astfel o altă piață importantă a fost închisă pentru acest comerț crud. Anul acesta, în anjunul masacrului anual de foci, există îndoieli majore uh, cu privire la plasarea pe piață a stocurilor existente de piei de focă deoarece multe au rămas nevândute. Este uh, pur și simplu uh, mult prea blând dacă spunem că um, Canada este nemulțumită de interdicția Uniunii Europene cu privire la comerțul de produse derivate din focă. Uh, ei au, Canada a cerut să se întâlnească o comisie la OMC în februarie 2011, spunând că această interdicție a Uniunii Europene nu respectă reglementările OMC. Noi, petiționarii, însă considerăm că aceasta este o provocare și un atac direct la adresa valorilor morale a cetățenilor europeni și la procesele democratice din Uniunea Europeană. Ne avem nicio îndoială că avocații Comisiei vor întocmi o apărare solidă acestui regulament când cazul va fi discutat la OMC. Totuși, noi, cetățenii, suntem îngrijorați de faptul că Actualmente, Comisia Europeană negociază un acord de liber schimb cu guvernul canadian, fără să ceară ca și condiție retragerea acestei provocări la OMC. E inacceptabil că o astfel de uh, înțelegere comercială poate fi uh, negociată în timp ce Canada face tot ce poate pentru a submina dreptul Uniunii Europene de a determina în mod democratic ce produse alege să comercializeze pe baza sensibilităților morale. Ne bucurăm de faptul că s-a dat acea rezoluție parlamentară cu privire la relațiile comerciale UE-Canada, în care se arăta că uh, inițiativa de la OMC amenință acordul uh, economic și comercial și uh, este nebinevenită, practic comerțul cu produse din foc rămâne în continuare elefantul din cameră uh, pe care nimeni nu este dispus să-l remarce. De aceea noi cerem prin această petiție Parlamentului European să își apere propria legislație uh, cu fermitate și să nu sprijine acordul economic și comercial cu Canada până când Canada nu-și trage cererea de la OMC. Și în fine, această petiție e mai mult decât o petiție despre comerțul cu produse din focă. Practic e în joc credibilitatea Parlamentului în ochii cetățenilor europeni. Dacă Parlamentul nu-și apără propria legislație, cetățenii obișnuiți, eu și ceilalți 20.000 care am semnat această petiție, probabil că ne vom pierde încrederea în procesul politic. Cum am putea noi, cetățenii, să mai avem încredere în Parlament dacă acesta nu apără un act legislativ pe care l-a creat? și dacă Parlamentul uh, este de acord, fără rezerve, cu o, un acord comercial care uh, practic înseamnă miliarde care merg către o țară ce nu respectă valorile noastre morale. Acum că s-a ratificat uh, tratatul de Lisabona, Parlamentul are puterea de a pune în aplicare aceste lucruri. În continuare dau cuvântul Comisiei Europene domnului Christopher Duritz. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și uh, petiționarilor. Într-adevăr, Canada a cerut să se întrunească o comisie de soluționare a disputelor la OMC. Au cerut acest lucru în februarie 2011 și în martie s-a alăturat și Norvegia. Deocamdată la Geneva abia se alcătuiește acest comitet care va examina cererea Norvegiei și a Canadei. Deocamdată, până acum, cererea lor respectă uh, normele OMC și acolo se pot uh, emite toate uh, doleanțele pe care le are un membru. Noi nu credem că această rezoluție, acest act legislativ al nostru este discriminatoriu în vreun fel. În ce privește legătura care există între acordul economic și comercial și interdicția uh, comerțului cu produse derivate din flucă, ea nu este binevenită și nu ar fi în interesul Uniunii Europene, ar fi chiar contraproductivă. Fiecare membru OMC are dreptul de a cere un comitet de conciliere dacă consideră că nu s-au respectat acordurile în vigoare. Canada a cerut acest lucru la OMC și această cerere este perfect legitimă conform normelor OMC. Chiar dacă și uh, legea noastră este perfect compatibilă cu standardele OMC. OMC, practic, oferă un cadru legal pentru rezolvarea neînțelegerilor dintre membri și dacă un membru nu respectă recomandările OMC de a se conforma cu normele OMC, atunci se pot uh, acorda compensații sau se pot uh, aplica despăgubiri, se pot aplica sancțiuni. Membrii OMC, inclusiv Uniunea Europeană, au recurs de multe ori la acest mecanism, însă sigur că nu ar trebui să se recurgă înainte de a epuiza toate celelalte căi de soluționare. Practic, acest mecanism există pentru a evita războaiele comerciale și pentru a permite membrilor mai uh, slabi, ca să zic așa, la OMC să facă față membrilor mai puternici. Nu cred că putem spune că Uniunea Europeană se întoarce împotriva Uniunii Europene. Acest lucru sigur că nu ar face decât să uh, îi pericliteze poziția. În uh, Canada și în Uniunea Europeană am convenit că acest uh, acord comercial va fi negociat separat. Poate că știți, așa cum Uniunea Europeană nu a condiționat negocierea acestui acord, de renunțarea la această inițiativă la OMC, uh, nici Canada nu ne cere să renunțăm la legislația noastră care interzice comerțul cu produse din foc, deci suntem chit. Dacă se pune în aplicare uh, acest uh, acord, beneficiile economice vor fi enorme pentru ambele părți și există și un capitol referitor la dezvoltarea durabilă, care pe termen lung va fi utilă atât pentru Canada cât și pentru Uniunea Europeană și care pentru Canada prevede măsuri de protecție a mediului. Mulțumesc! Și pentru această prezentare, în continuare dau cuvântul domnului Taylor. Mr. Taylor, you have the floor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vorbesc în numele grupului Verzilor. Sunt uh, membru al uh, Comitetului pentru Comerțul Internațional, Comisie pentru Comerț Internațional și se pare că Comisia nu este capabilă să dea curs dorințelor Parlamentului European. Parlamentul European și-a exprimat preocupările în mai 2009 Am avut multe discuții în Comisia pentru Comerțul Internațional, nu doar despre foci, uh, ci și pentru uh, și uh, în legătură cu alte subiecte. Sunt foarte îngrijorat de faptul că Comisia nu dă curs dorințelor Parlamentului. Eu, unul, voi susține acest aranjament. Uh, asistăm la un act uh, ostil al Canadei care folosește OMC-ul împotriva Uniunii Europene. Cred că este păcat și Comisia ar trebui să dea o explicație care ține sau uh, să dea curs cererii noastre. Domnul Skinner. Mulțumesc, președintă. Mulți dintre cei care au fost implicați în uh, chestiunile extrateritoriale și amintesc că atunci când uh, OMC-ul a dat un verdict în, în privința azbestului, uh, legislația a fost Uh, confirmată și acest lucru și, și această chestiune a azbestului afectează viețile a multor cetățeni. Mulți uh, oameni sunt uh, preocupați de masacrul focilor și de utilizarea pieilor de focă. După cum uh, știu mulți, uh, mulți cetățeni din circumscripția mea electorală și din uh, Europa în general speră că ceea ce a decis uh, Parlamentul se uh, va continua așa cum cer cetățenii. Știu că există constrângeri juridice, însă trebuie să ținem cont de faptul că e nevoie de flexibilitate. Parlamentul uh, nu poate să fie ignorat. Nu uh, putem uh, să um, nu dăm curs opiniei Parlamentului pentru că există numeroase motive umane Uh, aici. Nu sunt uh, avocat, însă s-au uh, făcut și în trecut lucruri, chiar dacă ni s-a spus că nu se pot face, că nu se pot face așa. Petiționarea mai are ceva de adăugat sau altcineva din sală? scuzați, în concluzie a discuției de astăzi, consider că această petiție trebuie să rămână deschisă. Și mai propun să trimitem o scrisoare comisarului de Ghiung pentru comerț pe acest subiect. Petiționarea mai... Nu, nu mai dorește absolut nimic. Cu aceasta am epuizat subiectele de pe ordinea de zi a reuniunii de astăzi. Uh, doamna Miranda. Știu că sunt insistentă. Dar grupul nostru s-a adresat secretariatului pentru a vedea dacă am putea aborda petiția 37 am putea poate aborda petiția 37, care era prevăzută pentru un răspuns scris din partea Comisiei. Nu știu dacă am putea aborda această chestiune. Am luat uh, cunoștință de cererea dumneavoastră, doamna Miranda, deci secretariatul a primit solicitarea de a menine deschisă petiia aflată la punctul treizeci și trei i cea aflată la punctul treizeci și șapte pe care ai menionat o dumneavoastră acum. dacă vreun coleg din sală dorete să semnaleze deschiderea vreunei petiii aflate pe lista b? Nu, vă mulțumesc pentru participarea la reuniunea Comisiei Petiții. Vă reamintesc că următoarea reuniune va avea loc pe și patru aprilie. Declar ședința închisă. Să